Uh, Stimați colegi, dorim să începem reuniunea, așa că cei care nu au uh, nu s-au așezat încă, o să vă rog să se așeze. Ne pare rău, nu avem locuri disponibile pentru toată lumea. O să vă rugăm să stați pe unde puteți. Dacă vine cel care are dreptul să ocupe locul respectiv, atunci va trebui să vă ridicați. Până atunci, stați și dumneavoastră fiecare pe unde puteți, în ultimele rânduri. Bun, așadar, din partea Comisiei Regii, vreau să spun că ne bucurăm foarte mult că suntem alături de colegii de la Comisia ITRE pentru a discuta despre chestiuni care sunt extrem de importante pentru uh, următoarele politici uh, ale Uniunii Europene, pentru următorul cadru financiar până în 2020, ci și pentru chestiuni cruciale pentru competitivitate și creștere în Europa. Noi, ca deputați, nu trebuie să precupețim niciun efort pentru a ne asigura că politica de coeziune și uh, Orizont 2020, politica de cercetare și inovare, merg mână în mână și um, creăm prin ele sinergic locuri de muncă și competitivitate. Aici este prezentă doamna Amalia Sartori, președinta Comisiei ITRE și o să rog să spună câteva cuvinte de bun venit. Grazie, președinte. Dirò anch'io. Mulțumesc, doamna președinte. Comisia mea, Comisia pentru Industrie, se bucură că are ocazia să fie aici prezentă alături de Comisia Regii. Suntem nerăbdători să-i ascultăm pe invitații noștri și să discutăm împreună despre ceea ce putem face. La Comisia ITRE am avut deja o discuție în acest sens. Deși am tot discutat despre aceste probleme încă din 2007, pentru că de atunci tot încercăm să găsim o modalitate de armonizare mai bună, de a cheltui mai bine banii pentru cercetare prin fondurile structurale și celelalte fonduri la dispoziție, ei bine, întotdeauna am considerat că se poate face ceva, dar acum iată că uh, a sosit și momentul să facem ceva. Nu mai putem să ne limităm la simple discuții, ci trebuie să ascultăm și să decidem. Să ascultăm, să vedem cum putem utiliza cel mai bine resursele disponibile prin bugetul european, programele de cercetare și de inovare în special, dar și fondurile structurale. Trebuie să vedem cum putem crea sinergii între cele două domenii pentru a putea să dăm un sens, să înfăptuim acest cuvânt pe care îl tot trâmbițăm, creștere. Creșterea nu ar trebui uh, să fie lipsită de conținut, ar trebui să fie uh, însoțită de niște măsuri concrete, prin care să știm cum să cheltuim banii mai bine. Deci vrem să primim câteva semnale în acest sens. Eu am să fiu aici până la ora 4 și um, aștept să văd care este părerea invitaților pe care i-am invitat. Mulțumesc! Doamna Hübner, avem la dispoziție o oră și 20 de minute. Deschidem așadar reuniunea noastră. Avem patru invitații uh, aici de foarte bună calitate și sper că intervențiile lor să ne inspire. Îi avem prezenți pe domnul profesor Iace Gulinski, care este subsecretar de stat la Ministerul pentru Științe și Învățământ din Polonia. O avem pe doamna profesor Birgita Wolf, care este ministru de stat în Saxonia-Anhalt, însărcinată cu economie și cercetare. Îl avem pe domnul profesor Tim Claypole, care este um, de la Universitatea Swansea din Wales și o avem pe doamna Adriana Agrimi din regiunea Puglia, Italia, care lucrează la Departamentul de Dezvoltare Economică. Puteți să ne împărtășiți tot ce doriți, dar uh, o să vă rugăm să vă încadrați în limita de 15 minute 10-12 minute ar fi și mai bine ca să putem avea timp pentru schimbul de vederi. Nu mai uh, mă lungesc, o să-i uh, cer domnului profesor Iace Gulinski să ne vorbească primul despre sinergia dintre politica de coeziune și Orizont 2020. Aveți cuvântul. Panie președinte, Szanowne Panie și panovi Posłowie. Doamnă președinte, doamnelor și domnilor, Dezvoltarea economiei europene moderne înseamnă o acțiune curajoasă din partea statelor membre. Trebuie să ținem cont de ambiții și de aspirații. Cu toții avem abilitățile necesare pentru a asigura bunăstarea societății europene. Însă, uneori, dăm de obstacole. Competitivitatea economiei europene, mai ales acum în vreme de criză, depinde de felul în care folosim capitalul ce ne este la dispoziție. Dacă ne dăm un pic înapoi și ne uităm la imaginea de ansamblu a capitalului intelectual, mai ales în ce privește politica de cercetare și dezvoltare, ne dăm seama că Date fiind provocările cu care ne confruntăm, această politică este de primă importanță. Trebuie să consolidăm cooperarea, dezvoltarea și disponibilitatea infrastructurilor de ultimă generație. Este esențial să implicăm IMM-urile în procesul de cercetare-dezvoltare, să-i atragem pe tinerii oameni de știință. Programul Orizont 2020 nu poate să răspundă la toate provocările cu care ne confruntăm în acest moment. De aceea este important să asigurăm o sinergie între programul Orizont 2020 și fondurile structurale, dar și între programul Orizont 2020 și proiectul COSME. Crearea unui spațiu european de cercetare necesită o mai bună coordonare a acestor programe, dar necesită și o creștere a potențialului științific al statelor membre, care presupune, bineînțeles, și o creștere a bugetelor afectate în acest sens. Dacă vrem să existe un efect de sinergie între cel de-al șaptelea program cadru și celelalte programe, Putem încerca să o facem la nivel național cât și european. Polonia a reușit. Are un um, parcurs bun. Noi um, desfășurăm acum proiecte în cooperare cu industria de profil și cu comunitatea științifică. Există și uh, programe transnaționale, precum ERANET, dar și uh, inițiative comune. Experiențele de până acum ar trebui să ne arate cum să facem față provocărilor pe viitor, integrarea într-un sistem unic. Instrumentele de tip EIA care pot deveni parte din programul Orizont 2020. Spuneam că există obstacole în calea noastră, obstacole în ce privește cercetarea, utilizarea insuficientă a capacităților existente și uh, dificultăți în ce privește disponibilitatea fondurilor. Aceste obstacole, sigur că pot fi depășite mai simplu sau mai ușor în funcție de gradul de implicare al statelor membre. După cum știm, 10% din centrele științifice sunt responsabile pentru 90% din toate acțiunile de cercetare care se desfășoară. Asta înseamnă că unele centre rămân marginalizate. Încercăm să combatem această marginalizare prin programe precum STEPS 2 sau alte programe de excelență. Programul Orizont 2020 are o uh, componentă multiregională care ar putea să ajute la crearea unor clustere europene. Trebuie să ne asigurăm că în paralel lucrăm atât uh, pe partea de coeziune cât și pe partea de orizont 2020 și că sprijinim dezvoltarea infrastructurii prin programe precum Marie Curie, acțiuni de cercetare comune care pot fi conduse de regiuni vecinate, pot și vor aduce cu siguranță efectele dorite. Programul Orizont 2020 poate să contribuie la creșterea excelenței centrelor de cercetare și dezvoltare și la răspândirea ei în toată Uniunea Europeană. Noi uh, am încercat să obținem cele mai bune rezultate până acum în domeniul cercetării și am încercat să obținem și o valoare adăugată nu trebuie să uităm de valoarea adăugată când facem punerea în aplicare a programului Orizont 2020. Vrem să existe o mai bună implementare a prevederilor acestuia. În ce privește evaluarea excelenței programelor de cercetare, putem spune că, într-o anumită măsură, evaluarea poate duce la creșterea calității proiectelor de cercetare. Astfel putem cunoaște mai bine rezultatele echipei de cercetare, însă, în același timp, trebuie semnalat că prevederile din propunerea comisiei nu sunt prea eficiente. De pildă, mă gândesc la centrele de specializare inteligentă. Dacă este să facem față acestei provocări, Trebuie să creăm o nouă generație de programe cu potențial regional. Trebuie să identificăm cele mai bune centre de cercetare prin prisma conceptului de specializare inteligentă, prin construirea de um, clustere de centre de cercetare. Putem face acest lucru dacă mizăm pe sinergia dintre politica de inovare și politica de coeziune. Încercând să găsim această sinergie, ar trebui să ne uităm și la um, problemele de ordin național administrativ. Există negocieri care se poartă pe marginea programului Orizont 2020 Acestea ar trebui să se concentreze în special pe sincronizarea sau armonizarea procedurilor, astfel ca fondurile să fie disponibile într-o mai mare măsură și pe o cheltuire corectă. Fondurile de coeziune de la nivel național eh, trebuie să sprijine reformele structurale și să stimuleze excelența trebuie să ne ajute să ne pregătim mai bine, să fim mai competitivi. Trebuie să creștem participarea la programele de cercetare europene. Din punct de vedere administrativ, trebuie să punem un fel de rânduială, să lămurim toate chestiunile ce au rămas până acum în suspensie. E nevoie de reguli armonizate pentru uh, Punerea în aplicare a programelor, reguli comune pentru TVA, pentru rambursare, reguli comune pentru costurile eligibile. Să nu uităm că fondurile de coeziune europene sunt disponibile pentru beneficiari într-o mai mare măsură decât uh, programul cadru. orice uh, lipsă de sinergie între cele două programe va descuraja inițiativele, va duce la o pierdere de fonduri. Politica de coeziune ar trebui să ajute să elimine diferențele sau discrepanțele, decalajele dintre infrastructura de cercetare și să stimuleze colaborarea dintre statele membre. O colaborare mai strânsă este esențială dacă vrem să existe excelență. Fondurile de coziune sunt deja folosite pentru mai multe acțiuni ce au dus la sinergii și care vor ajuta la programul cadru următor. Adesea am spus că ar fi bine să deschidem aceste fonduri pentru cooperarea internațională și uh, participarea unor echipe din afară, sigur pe bază reciprocă. E bine să subliniem dimensiunea internațională a spațiului european de cercetare. Haideți să formăm echipe internaționale, să avem o infrastructură comună. În uh, programele supranaționale să ne gândim la o participare prorata, fonduri comune. Astfel, am uh, putea să mai reducem din decalajele pe care le-am constatat. Mulțumim, urmează doamna Birgita Wolf. Încă nu a venit? Bun, atunci îi cerem domnului profesor Tim Claypole să intervină. Thank you, Madam Chairman. Go, take those off. Thank, thank you, Madam Chairman. Uh... Vă mulțumesc, doamnă președintă. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Eu, uh, după cum vă spuneam, mă numesc Tim Claypool. Centrul uh, pe care îl conduc face parte din Universitatea Swansea. Am să vă vorbesc despre cum folosim fondurile de cercetare și fondurile structurale pentru a pune la dispoziția industriilor locale tehnologii înalte de imprimat. Înainte de toate aș dori să mă asigur că știm cu toții ce înseamnă imprimeria. Majoritatea dintre noi ne gândim la ziare, un lucru care, um, cu, pe care știm de uh, ani buni. Dar se referă și la ambalaje și la diferite um, decorații de pe țesuturi, de ce nu de pe uh, paharul de cafea, dar în același timp se referă și la bunurile de consum, precum bordul mașinii dumneavoastră, instrumente din cadrul unei aeronave. S-ar putea să vi se pară ciudat, însă elementul cheie reprezintă tocmai acel uh, semn fosforescent. Acolo literele sunt imprimate. E un produs imprimat, așadar. Acest lucru înseamnă că aducem uh, activitatea de imprimat în domenii mult mai științifice. Activitatea noastră vizează și sănătatea. E vorba de unul din cercetătorii mei pe care puteți vedea în această fotografie, care tocmai a tipărit um, anticorpi. La ce numai se referă așadar imprimatul? E un produs, e un proces de producție. O serie de producători din Europa vă vor furniza produse care vă pot tipări un uh, uh stadion de fotbal. Se vizează o serie întreagă de domenii, dar uh, printre altele și ambalaje, ziare, uh, chiar și biosenzori și începem să analizăm uh, posibilitatea imprimării unor părți ale corpului. De asemenea, vorba de una din cele mai mari industrii din Europa. Este dominat de IMM-uri, iată de ce poate nu este atât de cunoscut pe cât ar trebui. În ceea ce privește ambalajele și uh, ziarele, există 123.000 de imprimării care angajează 820.000 de uh, oameni în toate țările din Uniunea Europeană. Să vedem care este rolul nostru. Să analizăm așadar uh, tipăritul ca un proces de producție înainte de fondurile structurale desfășurăm cercetare la nivel internațional, colaborăm îndeaproape cu multinaționale. Spre rușinea noastră avem un impact mai mare în afara țării Galilor și în afara Uniunii Europene. Avem așadar uh, o activitate mult mai prolifică în America de Sud decât, uh, de exemplu, la 5 km în satul care se află la 5 km de unde se află biroul meu. Am folosit așadar fondurile structurale pentru a ne permite să ne extindem activitatea, să o aliniem la nevoile locale și să ne îmbunătățim instalațiile pentru a putea astfel uh, să um, ne îmbunătățim candidatura pentru uh, fondurile structurale. Cum am făcut acest lucru, am înțeles mai bine cum funcționează fondurile structurale. Ne-am spus că am putea să folosim aceste fonduri pentru a sprijini industria uh, imprim tipăritului din uh, țara Galilor. Am folosit așadar uh, FEDER pentru a ne extinde instalațiile, rețeaua, pentru a sprijini industria, pentru a face transfer de cunoaștere. Am uh, folosit FESE pentru a veni și în întâmpinarea nevoilor de educație și de pregătire, pentru că trebuia să îmbunătățim nivelul de pregătire și calificările angajaților noștri. De asemenea, am folosit acest fond pentru a finanța, printre altele, programe de master și de doctorat. Un proiect important îl reprezintă DIPL, care se referă la digital, industrial, ambalaj și, printre altele, mediu. E un acronim, așadar, care se referă la aplicarea cercetărilor uh, noastre în beneficiul IMM-urilor. Pentru a înregistra succes, Eh, aveam nevoie de o viziune strategică, știam unde doream să ajungem și trebuia să înțelegem nevoile sectorului industrial. Și am reușit să facem acest lucru de-a lungul anilor, în urma activității noastre de cercetare și în urma colaborării cu marile companii multinaționale. Am beneficiat de asemenea de colaborarea cu oameni de știință care nu se concentrau doar pe activitatea de cercetare, ci și pe colaborarea cu IMM-uri. Uh, am desfășurat programe, printre altele, de aproape 4 milioane de euro. Cum ne-a permis să facem legătura cu programul cadru 7? Am folosit uh, fondurile structurale pentru a consolida capacitatea. Ne aflam într-o poziție solidă pentru a putea cere finanțare în cadrul programului 7 am creat un centru mondial de excelență pentru imprimat ambalat. Am creat de asemenea instalații de acces deschis pentru industrie și creăm baza industrială la nivel local. Avem o cale directă de acces uh, la exploatare în Europa. În cadrul FP7 avem programe precum Fast Light, în care am colaborat cu Philips, avem programul COST, care a fost demarat săptămâna trecută, care analizează integrarea mediului digital cu mediul tipărit tradițional și avem un alt program, Ametist, care este un program care se concentrează pe IMM-uri, pe vindecarea rănilor alte exemple. Am să mă concentrez în continuare pe imprimat, pentru că asta este activitatea pe care o desfășor. Putem uh, asista la o serie de uh, progrese, printre altele, ambalaje inteligente, țesuturi inteligente, polimeri, senzori, sănătate. E o, vorba de o piață care va genera fonduri substanțiale. Am înregistrat succes deoarece a făcut parte din uh, strategia pentru știință în țara Galilor. Știm că în Europa există alte centre fruntașe de cercetare cu care am dorit să colaborăm. Dacă dorim să avem o strategie integrată pentru Europa, trebuie să ne asigurăm că strategia Orizont 2020 se asigură că Uniunea Europeană rămâne în frunte în cercetare și se asigură că face legătura între cercetători și in sectorul industrial și trebuie să folosim fondurile structurale pentru a ne asigura că atunci când uh, facem progres, acestea sunt utilizate și valorificate în UE, decât uh, să, ne, să mergem în Orientul îndepărtat. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumim foarte mult. Saying that Swansea is a champion for the... De ani de zile știm că țara Galilor reprezintă un adevărat uh, campion în acest domeniu. Din câte am fost informată, uh, doamna Brigita Wolf a sosit, deci uh, cu permisiunea dumneavoastră putem trece la prezentare. Deci vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, îmi cer scuze pentru întârziere. Uh, nu știu dacă vă așteptați să vorbesc în limba germană. Ich komme aus Sachsen-Anhalt. Das ist Vin uh, din landul Sachsen-Anhalt. Este unul din noile landuri uh, germane și într-o anumită uh, măsură suntem o regiune model pentru subiectul pe care doriți să-l discutăm astăzi. Da, după cum vă spuneam, uh, și aceasta este o regiune model. Da, mi se pare mai uh, cunoscută. Um, mi se pare mai cunoscut acest diapozitiv. După cum vă spuneam, de 20 de ani, Germania încearcă să recupereze teren în uh, ceea ce privește cercetarea. Bineînțeles, Ehm, în Germania de Est aveam o poziție care după 40 de ani de socialism se putea compara cu situația din vestul Germaniei. Iată de ce am beneficiat uh, foarte mult, nu doar din fondurile pe care le-am primit din vestul Germaniei, ci și din celelalte fonduri. Am fost o zonă uh, de categorie 1 și am dori să vă dau câteva exemple prin care noi am reușit, în urma folosirii țintite a fondurilor structurale europene, să creăm infrastructuri pentru cercetare, pentru știință, pe care apoi l-am putut completa cu fonduri la nivelul regional, Vorbim astăzi de ceea ce se denumește Staircase to Excellence, adică cale spre excelență. Încercăm să facem acest lucru la nivelul landului și nu e valabil doar pentru noi, ci și al, pentru alte landuri din Germania de Est și ele au urmărit o traiectorie similară. Nu am reușit să ajungem chiar în vârful piramidei, dar cred că în ultimii 20 de ani am reușit să avansăm. Am primit uh, multe fonduri structurale. Recunosc că uh, și vă mulțumesc pentru acest lucru. În ultima perioadă am primit 1,93 miliarde de euro. Uh, între 2007 și 2009 am primit peste 300 de milioane de euro și am putut sprijini astfel aproape 1283 de proiecte. Fondurile au fost investite în mare parte în cercetare și dezvoltare în universitățile noastre am investit aproape 31 de miliarde. Vorbitoarea își cere scuze, e vorba de 31 de milioane pentru proiectele IMM-urilor în universități. Am pus la dispoziție aproape 9 milioane de euro. La ce anume mă refer când vorbesc, vorbim de această piramidă înspre excelență? și acesta ar fi primul exemplu, în Magdeburg există o tradiție în domeniul uh, neuroștiinței. Nu mă întrebați la ce anume se referea în timpul RDG, oricum a fost o bun, un bun punct de plecare. În 2001, guvernul regional uh, a decis ca cu fonduri FEDER, fonduri naționale și fonduri regionale să demareze un proiect sensațional la vremea respectivă. A fost primul tomograf Tesla care a fost realizat în Magdeburg. A fost uh, un un proiect care a creat multă vervă la vremea respectivă. Prin intermediul uh, fondurilor FEDER din 2002, acest uh, proiect a putut fi pus în aplicare. Puteți vedea astfel o combinație între cercetători uh, recunoscuți în domeniul lor și Universitatea Magdeburg a trebuit să-și pună fondurile țintit în aplicarea această utilizare țintită a jucat un rol important, dar și infrastructura a jucat un rol important, deoarece astfel am putut atrage um, alți parteneri de înalt potențial și Astfel, proiectul din uh, Magdeburg a putut beneficia și de sprijinul Institutului Național de Cercetare și am putut astfel crea o masă critică de buni cercetători care a atras apoi alți cercetători și am reușit să creăm această piramidă înspre excelență. În 2006 s-a înființat Centrul pentru Științe behavioristice. Ne-am concentrat foarte mult pe tehnică electronică și acest lucru s-a făcut, s-a instituționalizat prin intermediul înființării acestui centru. E vorba de infrastructură care a permis mai multă vizibilitate și a creat uh, o masă critică într-un anume domeniu de cercetare. Următorul pas important um, a avut loc în 2012, acum nu a apărut totul dintr-o dată în 2012, ci evident totul s-a desfășurat treptat. Există un uh, institut pentru neurobiologie, Institut Leibniz, care a fost înființat în Magdeburg și avem un uh, centru pentru boli neurodegenerative german, care a fost înființat în Helmholtz. Puteți observa așadar că uh, din această colaborare între cercetători și IMM-uri au crescut aceste proiecte. Între timp, cercetătorii se află în cel de-al șaptelea program cadru și colaborează cu numeroase imm dar și cu întreprinderi de mari dimensiuni precum Siemens și tocmai în uh, acest domeniu al noilor științe și uh, relațiilor cu medicină astfel într-adevăr s-a dat un impuls și sper că și alte regiuni din estul Germaniei pot porni de la acest exemplu. Am uh, primit uh, informații îndeoseb din uh, Brandenburg, în Potsdam. Există o serie de institute printre alte institutul Max Planck, care au fost înființat acolo și se pare că această acest plan de creștere de roade uh, în estul germanic cu toate că, după cum vă spuneam, nu suntem încă unde am vrea să fim. Am să vă dau câteva exemple uh, ale acestor, uh, acestor proiecte și ale câtor, altor câteva. E vorba de cel de-al șaptelea tomograf Tesla. Acesta este noul institut. Clădirea a fost construită în acest an și, după cum vă spuneam, a fost realizată într-o anumită parte cu finanțare FEDER și astfel, grație acestei infrastructuri inteligente, putem atrage tot mai mulți cercetători în Magdeburg. O altă realizare o reprezintă ciclotronul, un pas important în infrastructura de cercetare, colaborăm îndeaproape cu Siemens și aici au fost direcționate multe fonduri, printre altele și fonduri uh, FEDER. Astfel, cercetătorii de la Magdeburg vor putea realiza o serie de proceduri de test pentru diverse produse medicale înainte ca acestea să fie puse pe piață. Un alt subiect pe care îl sprijinim. Magdeburg a fost o metropolă pentru industria grea după căderea zidului, bineînțeles, uh, totul s-a prăbușit, și încer- dar încercăm să ne folosim de această moștenire și să venim în întâmpinarea și industriei constructoare de automobile. Folosind, bineînțeles, uh, fonduri din nou din FEDER, am încercat așadar să construim această, această piramidă spre excelență. Mai mult de făcut, după cum spuneam, un alt subiect uh, îl reprezintă acest uh, centru de dezvoltare virtuală și de pregătire. Încercăm să reducem cât se poate de mult uh, timpul în care un produs ajunge pe piață. În domeniul biotehnologiei, în sudul landului nostru, am uh, demarat un proiect acolo. În mod tradițional s-a așezat industria chimică, și încercăm să sprijinim uh, bioeconomia și acolo, bineînțeles, toate proiectele din nou sunt beneficiază de o finanțare combinată între fond, din fondurile europene și fondurile la nivelul landului. Experiența noastră arată că această piramidă, înspre excelență adevăr, că prin folosirea complementară a fondurilor structurale să poată într-adevăr realiza se pot realiza toate aceste obiective, doar infrastructura, de exemplu laboratoarele, nu sunt suficiente. Oamenii de știință nu sunt atrași doar de bani, ci merg acolo unde beneficiază de o infrastructură bună și unde sunt colegi capabili. Iată, tocmai în aceste aspecte fondurile pot, fondurile structurale pot fi de mare folos. Avem um, experiență bună, așadar, în folosirea complementară a fondurilor de cercetare și a fondurilor structurale. Am spus deja, infrastructura face mult mai ușor atragerea unor cercetători excelenți uh, într-o zonă care poate de altfel nu inspiră prea mult. Avem așadar uh, cercetători de top Am atras uh, cercetătorii la instituții deja stabilite, de exemplu Max Planck, um, iar acești cercetători de la centre bine cunoscute din um, Regatul Unit, printre altele, au fost atrași de infrastructura din Magdeburg și au adus și echipele cu ei și astfel ne-au permis să ne atingem obiectivele. Ați putut uh, observa că în prezentarea mea am uh, amintit destul de des institute de cercetare, Max Planck, Fraunhofer, Leibniz. În Germania sunt uh, cele mai cunoscute comunități de cercetare uh, din afara universităților și au avut întotdeauna un rol important în um, evoluția Germaniei de Est și acest lucru mă duce la ideea parteneriatelor și înfrățirilor dintre orașe. Am uh, Uh, organizat, uh, parten, am realizat parteneriate foarte utile, dacă vreți subsidiar, um, parteneriate între Institutul Max Planck, de exemplu, și Fraunhofer. Am reușit să creăm uh, centre de cercetare un institut, de exemplu, pentru cercetarea materialelor care a fost înființat în sudul landului nostru, care ne-a creat uh, cadrul care să ne permită că știm că, să știm că suntem la nivelul, pe drumul cel bun. Iată de ce credem că înfrățirea poate să fie o bună soluție și pentru alte regiuni. Ne-am uh, bucurat dacă împreună cu instituțiile noastre de uh, cercetare am găsit parteneri în UE12 sau în alte țări. Vă mulțumesc! Uh, Mulțumim uh, foarte mult, doamnă ministru. Aș dori acum să îl rog, să rog pe doamna Grimi, care reprezintă regiunea Apulia, să ia cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Vă mulțumesc că mi-acordați uh, posibilitatea de a uh, vă prezenta tot ce încercăm noi să facem în uh, regiunea Apulia în încercarea de a obține sinergiile pe care le încercăm să obținem între uh, fondurile structurale și Orizont 2020. Noi numim acest proces o specializare inteligentă, smart uh, specialization, posibilitatea, cu alte cuvinte, posibilitatea pentru regiuni de a monitoriza, de a lansa, de a realiza și a monitoriza o strategie inteligentă pe teritoriul lor care să ia posibilitatea de a combina fondurile structurale cu uh, strategia Orizont 2020. Uh, regiunea care folosește fondurile structurale pentru a uh, uh, pentru a atinge obiectivele de care vă vorbeam, e regiunea pe care o reprezint nu cred că are rost să intru prea multe, uh, în prea multe amănunte, dar aș dori să vă dau un exemplu concret în legătură cu ce încercăm noi să facem pentru a vă exemplifica uh, sinergiile care pot exista între fondurile structurale și orizontul uh, 2020. Pe diapozitiv acum aveți uh, o, uh, un, um, o exemplificare a uh, strategiei integrate pentru folosirea eficientă a fondurilor. Ce vă pot spune este că am încercat să ne asigurăm că fiecare dintre intervențiile pe care le-am uh, inventor, inventariat aici trebuie să poată să fie folosită independent de uh, natura fondurilor folosite. Și, de asemenea, uh, indiferent de nivelul de intervenție, intervenția la nivel regional, uh, național sau european. E vorba de toate cele trei niveluri. Ce important pentru noi este să întrunim masa critică, crearea unor Uh, relații de uh, punere în rețea. Trebuie să creăm un uh, sistem regional de inovare. Și ce am reușit, am reușit să creăm aceste clastere uh, pentru a face legătura între clusterele tradiționale. Deci e vorba de clastere inovatoare uh, care se bazează pe uh, cunoștințe foarte avansate. În acest uh, diapozitiv am exemplificat strategiile inteligente, clusterele care pun accentul pe, um, pe punerea în comun de cunoștințe. Aș dori să vă prezint acum câteva proiecte. E vorba de capacitatea regiunii de a interrelaționa cu partenerii europeni și cu uh, regiunile europene. Cred că e modul cel mai uh, bun pe care îl putem uh, folosi pentru a permite nivelului regional să participe în calitate de uh, actor în uh, zona europeană de cercetare și deci în uh, orizont 2020. Ce încercăm noi deocamdată e să uh, încercăm să lansăm uh, idei în domeniul dezvoltării și al uh, interrelaționării, a creării de rețele la nivel european. Încercăm să folosim uh, Parteneriatul European de Inovare ca pe o inițiativă care să funcționeze la nivel regional, în care să uh, implicăm uh, factorii implicați, dar și agenții economici și uh, întreprinderile la nivel uh, regional. În această masă vom discuta despre sinergia între fondurile structurale și Orizont 2020. Uh, Am putea spune că domnește în acest domeniu o, un, câteva, domnesc câteva contradicții. Câteodată, Orizont 2020 uh, uh, vizează excelența, pe de altă parte, însă, fondurile structurale trebuie să se asigure că uh, această prăpastie socioeconomică care desparte regiunile noastre ar trebui să fie acoperită. Deci cred că obiectivul nostru în inițiativa noastră ar trebui să ne asigurăm că uh, încercăm să atingem uh, obiectivul excelenței, care este foarte important pentru Europa. E foarte important ca Europa să fie competitivă la nivel internațional, dar, de asemenea, în egală măsură, e foarte important să uh, creăm aceste cercuri virtuoase în care putem să profităm de excelență în, domenii, uh, în domeniile sau la nivelul la care ea există, de exemplu la nivel uh, regional. Deci, cred că trebuie să privim lucrurile din perspectivă strategică ar trebui să încercăm să uh, avem strategii individuale la nivel uh, regional și având în vedere posibilitățile pe care fondurile structurale ni le oferă, cred că putem nu doar să uh, urmărim specializarea, ci și uh, intercomplementaritatea între regiuni. Această complementaritate este foarte importantă dacă dorim să întrunim masa critică la nivel european și să obținem excelența. Și din acest punct de vedere, cred că este foarte important ca uh, Cred că aceste strategii operaționale, uh, sinergii operaționale sunt, uh, nu sunt de importanță uh, Uh, cruciale. Ele au importanță secundară. Cred că cel mai important ar fi ca specializarea uh, combina, să fie combinată cu uh, complementaritatea. Ce înseamnă acest lucru? înseamnă că nu trebuie să creăm tot timpul noi instrumente și noi formule, ci că trebuie să examinăm capacitatea instituțională și uh, consolidarea capacității. Deci, de ce e vorba? E vorba de sensibilizarea opiniei publice și de sporirea competențelor pentru a ne asigura că uh, instrumentele la nivelul politicilor europene să permită sinergiile între Orizont 2020 și fondurile structurale și ca aceste uh, sinergii să fie eficiente. Deci, inițiativa DigiRegio uh, mi se pare excelentă în acest sens. Platforma uh, specializare inteligentă, Smart Specialization, mi se pare vitală pentru că ea permite formarea continuă și, uh, de asemenea, schimbul de bune practici. Deci avem mai multe niveluri, însă ideea este că în final trebuie să obținem complementaritatea care să permită teritoriilor și regiunilor să joace un rol uh, tot mai important în uh, orizont 2020. Sigur că sprijinite în parte și de fondurile structurale, dar uh, o acțiune care trebuie să fie făcută posibilă de către uh, Orizont 2020. Și când definim strategiile noastre, ar trebui să ne asigurăm că Orizont 2020 permite regiunilor să Uh, se uită mai departe decât uh, granițele europene, deci să, acțio- să, să activeze și la nivel uh, internațional, în afara granițelor Uniunii Europene. În ce privește strategia în sine, posibilitatea monitorizării și a îmbunătățirii acesteia este foarte importantă. Și aici am putea folosi ceva care nu mai face parte din Orizont 2020, regiunile cunoștințelor, dar uh, pentru noi acest uh, instrument uh, a fost foarte eficient și am dorit ca el să reapară în orizont 2020 pentru că regiunile pot să folosească acest instrument pentru a continua să monitorizeze și să-și îmbunătățească propriile strategii. Desigur că nu putem să rămânem la un nivel teoretic, el trebuie să fie pus în practică. Și dacă am putea să folosim instrumentele și uh, prioritățile strategice pe care le avem pentru uh, cercetare, precum Euran, Eranet, împreună, în, deci în combinație cu fondurile structurale, pentru că aceste uh, programe să aibă conținut, uh, ar fi extrem de util când stabilim priorități pentru cercetare. Pentru că să nu uităm că obiectivul nostru final este să obținem o specializare inteligentă. Ne interesează mai ales uh, prioritățile internaționale și euro-mediteraneene. Cum am putea să ne asigurăm că aceste două programe pot să fie operaționale și pot interacționa mai bine la nivel uh, operațional? Cred că trebuie să ne asigurăm că cele două aspecte sunt uh, coerente și se îmbină în mod uh, armonios. Am uh, ascultat prezentarea expertei din Germania și trebuie să spun că și noi am avut aceleași idei trebuie să investim 40 de uh, milioane de euro în uh, rețele care să devină adevărate laboratoare publice. Uh, de asemenea, și în acest domeniu, masa critică și uh, interrelațională inteligentă uh, sunt foarte importante. Pentru noi, aceste infrastructuri ar trebui să fie folosite pentru a integra fondul social european. Deci ar trebui să putem angaja cercetători, de exemplu, pentru a evalua impactul la nivel uh, regional, la nivelul IMM-urilor, de exemplu. Ar trebui de asemenea să uh, implicăm și uh, clusterele care au fost extrem de performante în regiunea noastră, în Puglia, pentru a face muncă de cercetare. Am putea să copiem acest model și la nivel european în programul Orizont 2020. Trebuie ca capitalul uman să poată de asemenea să circule în mod liber. Deci trebuie, într-adevăr, să încurajăm aceste infrastructuri, dar și să ne bazăm pe experiența deja acumulată în uh, domeniul capitalului uman la nivel uh, regional uh, și național. Sigur că nu e vorba doar de bani, de fonduri, ci și uh, de uh, reguli. Și cred că o armonizare a regulilor financiare ar fi binevenită. De aceea cred că o revizuire a uh, cadrului european ar fi de asemenea binevenită pentru a încuraja inovarea deschisă și creativitatea. Aș putea să menționez câteva elemente care sunt uh, foarte active la nivel regional, laboratoarele vii, care uh, vin cu conținut concret, de asemenea achizițiile publice, serviciile inovatoare, uh, toate aceste elemente ar trebui să dobândească un rol mai important în cadrul programelor comunitare. Acum aș dori să mă mai refer la două aspecte legate de operabilitate în încheiere. Deci, pe de o parte, cred că ar trebui ca în Orizont 2020 să acordăm uh, prioritate inițiativelor și ideilor care au de-a face în mod direct cu uh, specializarea inteligentă și să dovedim uh, complementaritatea dintre ele și cred că ar fi de asemenea foarte bine pentru regiuni ca atunci când există un flux de informații de la factorii regionali înspre uh, nivelul european să facă ca aceste uh, informații să uh, circule pentru a îmbunătăți uh, interoperabilitatea. Mulțumesc foarte mult, dragi colegi. Aș dori să-i rog pe cei care doresc să ia cuvântul să își facă cunoscută intenția pentru că uh, Uh, aș dori să știu dacă avem la dispoziție 10 minute sau un minut uh, pe vorbitor. Aș dori să vă spun de asemenea că nu încercăm să discutăm totul, ci să folosim uh, experiența experților noștri și poate cel mai bine ar fi să le adresați direct întrebări sau să uh, puneți întrebări suplimentare în legătură cu prezentările lor pentru ca aceste două politici să funcționeze mai bine împreună și de asemenea Să nu uităm că ne aflăm într-o fază în care întocmim uh, amendamente pentru propunerea Comisiei pentru următoarea perspectivă financiară. Deci, cred că e momentul să înțelegem ce lipsește din această propunere sau ce am putea schimba la nivel uh, concret. Primul vorbitor este domnul Glante din partea Comisiei ITRE. Ähm, Mulțumesc foarte mult. Am o întrebare concretă um, care se adresează doamnei Wolf și eu vin din uh, Brandenburg, unde a apărut acest uh, cluster de institute. s-au dat multe exemple despre cum s-au folosit fondurile FEDER și fondurile de cercetare. Ceea ce doream noi însă să facem și la Comisia uh, referitoare la industrie este să uh, aducem înainte cercetarea, cercetarea inovatoare, dar pe de altă parte acele regiuni care nu pot să atragă capitalul uman să poată să realizeze cercetare excelentă, să realizăm așadar o legătură la nivel european. Atunci trebuie să ne asigurăm că atunci când cineva primește aceste fonduri FEDER, să aibă în același timp o garanție, o garanție că primește fonduri de cercetare, de exemplu din programul Marie Curie, deoarece nu poate ca o regiune să încerce să facă tot. Iată de ce am creat această idee a concursului, a concurenței, pentru a vedea cum putem organiza mai bine alocarea acestor fonduri Uh, nu e suficient ca cineva să vină doar dintr-o regiune și să primească fonduri. Mulțumesc, Lambert Van Nistelrooy. Mulțumesc, doamne președinte. Vă mulțumesc pentru organizarea acestei uh, regiuni. Aș dori să adresez trei întrebări care pentru Uh, toți uh, experții. Care a fost principalul obstacol în uh, perioada actuală, pentru că cu toții ne-ați arătat că lucrurile pot funcționa. Nu e uh, legislația care reprezintă un obstacol, ci viziunea unei regiuni și dorința de a investi și de a face progrese. O a doua întrebare. Ați văzut aceste noi propuneri. Ați vorbit despre specializarea inteligentă, smart specialization. Colegul are dreptate. Uh, nu poți să te suprapui, să există o suprapunere a eforturilor, dar ar trebui să există o combinație între uh, politicii regionale, de jos, în susul uh, piramidei și apoi, de asemenea, din vârf înspre bază. Deci aveți o sugestie de instrument pentru a soluționa această problemă. În, acea, în al treilea rând, în această dimineață am vorbit despre cadrul strategic comun. Am vorbit despre măsurile pentru a ne asigura că legislația este transpusă în fapte pentru a obține sinergia între cele două fonduri. De asemenea, am introdus și obligația în toată Europa, în ce privește fedr râul, pentru că de el vorbim și nu de fondul de coeziune, de a uh, cheltui 1 până la 10% în afara unei țări, pentru ca regiunea care primește banii să nu îi cheltuiască pe toți acolo, ci și în afara uh, țării respective. E o propunere uh, suplimentară, un amendament pe care l-am uh, depus în urmă cu câteva săptămâni. Puteți să-mi răspundeți? Mulțumesc, Cristian Eller, acum al treilea vorbitor. <clears throat> Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să abordez două aspecte. În primul rând, aș dori să subliniez că în cadrul discuției referitoare la această piramidă spre excelență, Stairway to Excellence, e vorba de un acord politic dacă vorbim de programul cadru 7, la vremea respectivă am discutat cu comisarul de atunci, apoi președintele Parlamentului George Buzek, atunci așteptările UE12 erau considerabile că se va negocia o contribuție substanțială pentru țările din procesul de aderare. La vremea respectivă am rămas la principiul excelenței în cercetare. Ne-am pus de acord și am spus că singurul uh, program pe care îl avea Europa care nu viza coeziunea sau alte obiective, ci pur și simplu era motivat doar de excelență, ca acesta să crească potențialul UE12 în acest domeniu. Și aș dori să vă dau un exemplu în acest sens, sper un exemplu edificator referitor la care este calea pe care ar trebui să o urmăm cu această uh, piramidă înspre excelență și a sinergiei între uh, politica de coeziune și Orizont 2020. Marile descoperi vin din centrele de cercetare, sunt motivate de excelență, însă nu e vorba doar, doar de excelență, ci e vorba și de creșterea densității cercetătorilor și industriei. Un alt factor important reprezintă gestiunea și competența uh, capacitatea de a lua parte la aceste programe și competitivitatea la nivel internațional. În uh, țările recent, care au aderat recent la UE, există o anumită densitate a infrastructurilor de cercetare, cu toate că reușita în cadrul participării la programele cadru a fost limitată de competențele de gestiune de a continua de a avansa cu aceste proiecte. Iată de ce multe au eșuat când a venit vorba de participarea la aceste proiecte europene. Mi se pare foarte important ca uh, Uh, să se poată crea o legătură între fondurile structurale și Orizont 2020. Acolo unde există excelență științifică și unde e nevoie să facă ultimul pas, e vorba poate de infrastructură la fața locului, atunci e bine să putem lega ambele proiecte pentru a crește gradul de participare în deosebit noile uh, state membre și pentru a putea atinge și nivelul necesar de creștere în uh, foști la urma urmei pe care se bazează sectorul cercetării și dezvoltării. O altă observație Trebuie să discutăm și de competitivitate, bineînțeles, dar și de felul uh, în care sunt folosite fondurile structurale pentru cercetare și dezvoltare și să creăm un, un stimul, pentru un stimulant pentru a primi fonduri din Orizont 2020. Există țări precum uh, Polonia care folosesc aproape 20% din fondurile structurale pentru cercetare și dezvoltare. Și cred că trebuie să existe o anumită relație între disponibilitatea de a, a uh, primi acest sprijin din cadrul fondurilor structurale și suma pe care o poate primi cineva din Orizont 2020 pentru a, această piramidă spre excelență. Trebuie să primim propunerile până la sfârșitul lunii în acest sens din păcate, încă nu există o serie de, pro, de propuneri concrete. Da, se vorbește de înfrățire, de crearea acestor platforme de cercetare, um, o anumită idee despre cum putem acumula fonduri uh, acumula uh, sume din ambele fonduri, însă lipsesc măsuri concrete referitor la cum putem îmbina aceste fonduri structurale și Orizont 2020. Experts. Mulțumesc, că aș dori să-i rog pe expert să răspundă la întrebări. În orice ordine, sigur. Mulțumesc, doamnă președinte, pentru a răspunde la întrebările care au fost adresate. Aș dori, în primul rând, să spun că tabloul supravit de către colegii mei arată că a intervenit o anumită doză de sinergie între programul uh, cadru cu numărul 7 și fondurile structurale. Însă nu putem să negăm că mai persistă și anumite obstacole Uh, într-adevăr, strategiile de inovare au arătat că în țări precum în Germania de Est sau uh, în Polonia, a fost mult mai ușor să fie uh, folosite fondurile structurale. Deci, iată, s-a acumulat o anumită doză de experiență în acest domeniu. Pe de altă parte, însă, fondurile structurale sunt folosite pentru a uh, construi capacit, uh, um, uh, infrastructura și pentru a specializa capitalul uman. E clar însă că cu capital uman specializat și cu o infrastructură uh, mai performantă se pot solicita mai ușor fonduri europene. Deci, iată, avem câteva exemple pozitive. Sinergiile sunt existente, deci, dar nu pot să fiu de acord cu declarația conform căreia că nu a existat niciun fel de bariere sau de obstacole. Pentru că, doar pentru că a existat uh, o anumită doză de sinergie. Nu cred că e așa. Cred că în prezentarea mea am explicat că am putea să eliminăm uh, uh, bariere sau obstacole administrative uh, și că am putea folosi facilități administrative pentru ca țările care trebuie să acopere această prăpastie să poată să fie ajutate, pentru ca un uh, adevărat, o adevărată zonă europeană a uh, cercetării. În ce privește specializarea inteligentă, da, într-adevăr este o adevărată șansă pentru regiunile care au reușit să uh, aibă o strategie inteligentă pentru creștere. Ele trebuie să se asigure că uh, criteriile de absorpție sunt îndeplinite pentru ca ele să-și aducă contribuția la această valoare comună care o reprezintă zona europeană de cercetare. 10% acest prag pentru inițiativele supranaționale e o idee foarte bună, pentru că astfel regiunile au posibilitatea ca împreună cu alte regiuni sau alte state membre să uh, lanseze programe transnaționale și astfel să înlesnească accesul la infrastructura de cercetare, o infrastructură disponibilă în mai multe uh, țări. Iar în ce privește aceste clastere de cercetare, centre de cercetare și consolidarea lor, sigur că nu putem să generalizăm lucrurile și să spunem că singura problemă provine din proasta gestiune. De fapt, în infrastructura de cercetare sau în clusterele de cercetare sunt două aspecte foarte importante, infrastructura și capitalul uman. În ce privește capitalul uman, sigur că competențele manageriale sunt foarte importante, însă Uh, dacă într-un uh, loc se întrunesc infrastructura de calitate și capitalul uman uh, performant, e adevăr, cu adevărat vorba de proiecte foarte bune. Aș dori să vă mulțumesc de Polonia, o țară care a folosit foarte multe fonduri pentru cercetare și dezvoltare. Dar, într-adevăr, nu trebuie să ratăm această oportunitate și trebuie să absorbăm și absorbim în viitor și mai mult fondurile europene. Mulțumesc! Oricine, oricine, vă rog. Cred că dezbaterea este foarte interesantă. Conceptul de investiții în uh, capacitate. Din câte am înțeles ce s-a întâmplat în Magdeburg, vorbitorul nu vorbește la microfon, tot ce s-a întâmplat în Magdeburg se poate compara cu ce s-a întâmplat și la Swansea. Uh, am încercat să obținem în excelență. Investițiile din fondurile structurale ne-au permis să, să ne extindem capacitatea de a face cercetare, am atras cercetători și astfel s-a construit uh, edificiul. În Regatul Unit s-a încercat să se facă tranziția de la centrele de excelență înspre clastere. Deci, și din păcate, această tendință a eșuat, uh, poate pentru că cercetătorii cei mai buni nu au vrut să se mute, să se deplaseze. Însă, în alte situații s-a investit infrastructură care nu se bazează pe excelența de cercetare și care a rămas, uh, uh, deci e un concept care a rămas colit de conținut. Deci, cred că e foarte important ca excelența în cercetare să fie combinată cu fondurile structurale, să fie sprijinită și astfel să aibă posibilitatea de a crea un cluster de excelență. Mulțumesc! Mulțumesc! Mai dorește cineva să comenteze? Da. da, aș dori să mai spun și eu ceva. În ceea ce privește competitivitatea, cred că dacă vorbim de excelență în cercetare, nu se poate fără competitivitate. Trebuie să găsim uh, un mecanism care să se alinieze la logica uh, fondurilor structurale și fondurilor de coeziune pentru ca astfel fondurile structurale să fie țintite la perspectiva excelenței ținând cont de dimensiunea regională. Trebuie să fie vorba, bineînțeles, de o perspectivă plauzibilă despre cum, într-un interval planificabil, previzibil, se poate ajunge la excelență și după um, realizarea, atingerea acelei excelențe, prin intermediul finanțării UE se poate crea un efect durabil ca um, acel rezultat al cercetării, de exemplu, să poată fi apoi comercializat sau să fie preluat în cadrul unor programe naționale existente. În ceea ce privește latura economică, nu se poate fără competitivitate, fără um, evaluări uh, din partea omologilor. Nu se poate așadar altfel. O altă întrebare la principale obstacole cu care ne-am confruntat. Ne-am întrebat și noi în Germania de ce am avut nevoie de atâta timp eu cred uh, că la început uh, nu se poate spune foarte sus că în Germania de Est ne mergea mult prea bine. Aveam atâtea fonduri, atât fonduri naționale cât și fonduri regionale, încât uh, era oarecum sub demnitatea noastră să luăm parte la programul uh, de cercetare european. E un fenomen interesant că, pe de-o parte, cercetătorii trebuiau să aibă capacitățile necesare, dar pe de altă parte și stimulentele necesare. Era uh, oarecum uh, încercând să atragem un măgar, uh, arătându-i în același timp morcovul și bota. Iată de ce am creat o rețea de universități în UE. Am uh, folosit fondurile țintite pentru a le pune în universități pentru a atinge, pentru a atrage astfel uh, oamenii uh, capabili, dar în același timp i-am întrebat dacă nu s-a gândit la un uh, contract european. Și în cele din urmă am avut și curajul de a cere uh, finanțarea pentru programele de cercetare și cred că acest lucru um, ne-a permis să avansăm și să uh, Cerem uh, așadar finanțare și pentru programe de cercetare la nivel UE. Cel de-al treilea subiect s-a pus întrebarea ce anume se poate face concret. Am spus în repetate rânduri, am folosit fonduri FEDER pentru măsuri de infrastructură care erau um, necesare, care erau decisivă în ceea ce privește atragerea forței de muncă și convingerea acestor cercetători să, răm- cercetători să rămână acolo. Am avut de-a face cu oameni excelenți, nu trebuie să fie neapărat laureația premiului Nobel. Există foarte mulți oameni capabili care pot să înțeleagă ce anume e un plan de afaceri, nu trebuie neapărat să poate să elaboreze un astfel de plan, dar trebuie să, înțeleagă, să înțeleagă pașii care presupun un uh, plan de afaceri. Și atunci, în, moment, în momentul în care putem identifica aceste persoane și putem recruta, cred că acesta este principiul pe care se bazează institute precum Institutul Max Planck pentru a atrage acești oameni. Să țintească așadar infra- investiții la infrastructură, pentru a genera așadar stimulentele care să atragă oamenii capabili. Ar fi bine dacă și în uh, viitor s-ar putea realiza um, acest lucru și investițiile instituționale să fie astfel țintite pentru ca um, să nu avem doar uh, infrastructură excelentă fără oamenii, fără cercetătorii uh, necesari. Aici uh, ar mai dori doamna Agrimi să, so, di, di, diciamo, di percorso verso... E bine, eu v-aș putea vorbi despre trecerea la excelență și gândirea la nivel teritorial. Am vorbit despre o rețea de laboratoare pe care noi am finanțat-o. Am pus accentul pe cercetare, pe competitivitate și am folosit uh, fonduri regionale, dar și naționale. Astfel, am uh, reușit să creăm legături cu alte organisme regionale. Unele dintre aceste centre înființate au acum uh, legătură cu spațiul european de cercetare și uh, în unele lucrează chiar uh, cercetători principali, cercetători de renume. Sigur că factorul uman este de o importanță capitală. Acești uh, cercetători sunt cei care, practic, au înființat laboratoarele și au reușit să um, facă acest lucru adăugând și o dimensiune europeană. Avem uh, ceea ce numim noi parteneriate de inovare regionale, prin care colaborăm cu clustere, cu companii din regiunea noastră, în domeniul cercetării și dezvoltării, pe teme de cercetare europene. Iată de aici că avem posibilitatea de a trece de la nivelul teritorial mai departe. Nu cred că avem doar un singur instrument la dispoziție. Nu. Eu cred că ce trebuie să facem este să ne compilăm fiecare trusa proprie pentru regiunea din care venim și să facem uz de toate posibilitățile și programele posibile. Dacă vrem să construim excelență, trebuie să valorificăm toate eforturile de cercetare de nivel european și de nivel mai mic. De exemplu, cererea pentru inovare reprezintă o temă în care am putea lucra foarte bine împreună. Constanță Crel și după aia Maria Carvalho. Mulțumesc foarte mult. În uh, primul rând aș dori să îi mulțumesc doamnei ministră pentru observația care nu are nevoie chiar at- de chiar atât de multe fonduri structurale. Cred că putem ține cont și ne va fi foarte util în uh, cadrul, în uh, noul cadru financiar. În al doilea rând, legătura între Orizont 2020 și fondurile structurale este una din cele trei, uh, face parte din una din cele trei priorități tematice, și anume cercetare și inovarea, uh, care se regăsesc pe agenda noastră și în cadrul strategic se vorbește foarte clar de legătura cu Orizont 2020 și efectele de sinergie care pot apărea astfel și care sunt incluse în regulamentul general. Aș dori să-mi rog colegele și colegii să analizeze dacă văd, îndeosebi în cadrul strategic comun, lucruri pe care am putea și trebuie să le includem în abordarea generală. Au timp până pe 7 iulie. Lambert, în calitate de raportor, este la dispoziția dumneavoastră pentru dialog. Aș dori să subliniez încă o dată foarte clar că, bineînțeles, există o contradicție în sine în ceea ce privește încurajarea uh, excelenței și încurajarea țintită mai degrabă pe teritoriu. Însă, noi considerăm că finanțarea inovației reprezintă o condiționalitate exantă pentru uh, programele operaționale. Acestea se desfășoară deja și anume în regiuni reprezentanții acestor uh, programele operaționale se pregătesc, de exemplu, ministerele împreună cu centrele de inovare pentru a vedea ce strategii comune pot fi elaborate pentru o anumită regiune și astfel să spună acest lucru ar putea să intre în domeniul uh, finanțării excelenței și celălalt în cadrul finanțării FEDER. Mi se pare un lucru foarte important care poate într-adevăr să, genere- să genereze plus valoare și ar trebui să facem efort în acest sens pentru ca regiunile să fie puse în poziția pentru a putea a, genera într-adevăr și investi în excelență și cercetare. Maria Carvalho. Thank you very much, uh, Mulțumesc, doamnă președinte. După cum știți, Orizont 2020 uh, se poate rezuma prin cuvântul excelență. Totuși, trebuie să putem uh, capta și uh, prima generație, primul impuls de creștere în Europa. Atât la Orizont 2020, cât și la fondurile structurale ar trebui să introducem acea scară a excelenței. Și uh, singura problemă se pune în legătură cu concretețea acțiunilor. Astăzi am uh, auzit câteva exemple. Eu v-aș mai putea furniza încă vreo două exemple și să vă cer apoi părerea. Sunt raportor pentru 2020, uh, pentru Orizont 2020 și una dintre sugestii acolo este ca prin Orizont 2020 să încercăm să valorificăm propuneri precum um, Marie Curie sau um, centrele europene de cercetare și să încercăm să um, obținem pe modelul lor mai multe resurse, să punem la dispoziție mai multă finanțare, mai ales pentru regiunile care au nevoie de acest lucru prioritar. În al doilea rând, Orizont 2020 este dedicat și inovării se pune mult accent pe proiectele pilot, pe demonstrații, dar acestea sunt scumpe, nu le putem finanța doar prin Orizont 2020. Așa că abordarea prin care se poate face finanțarea din mai multe fonduri este foarte importantă. Totuși, ea n-ar trebui să fie complicată, ar trebui să fie simplă și demonstrațiile pentru proiecte ar trebui să se poată face cu finanțare și de la Orizont 2020 și de la fondurile structurale cât mai accesibil pentru actorii interesați. Și, în fine, la Orizont 2020 uh, facem eforturi mari de simplificare, dar această simplificare trebuie să se facă uh, similar și la fondurile structurale. Nu trebuie să uh, lăsăm birocrația să ne împiedice să creăm sinergia între cele două. Mulțumesc! Mulțumim, domnul Buzec. Da. S-a spus că s-a început cooperarea între politica de coeziune și politica de cercetare încă de pe acum șase ani. Cu doamna comisar Hübner și cu domnul comisar Potocnic spuneam că o astfel de cooperare este necesară. Am făcut un mare pas înainte, poate că nu suficient, nici din partea politicii regionale, nici din partea cercetării și dezvoltării. Acum, noi știm foarte bine, cu toții știm foarte bine că există o mare diferență între cele două fonduri. Unul este predefinit la nivel geografic și se face distribuția pe locuri, iar celălalt nu are o predefinire geografică. Distribuirea fondurilor se face altfel. Deci totul depinde de decizia statelor membre. Dacă statul membru vrea să folosească banii într-o direcție anume, o poate face. Noi nu putem decât să facem un apel la reprezentanții statelor membre care sunt prezenți aici, la regiunile noastre, pentru a folosi acești bani într-o mai mare măsură pentru acest scop. La programul Orizont 2020 situația este destul de diferită. Aici nu prea am avut succes. La cel de-al șaptelea program cadru nu am reușit să lărgim suficient participarea și să atragem participarea, să construim valoarea europeană adăugată. Ei, Trebuie să punem accent pe excelență, e clar, dar, de asemenea, știm că acum trecem prin timpuri mult mai dificile decât acum șase sau șapte ani. Așa că trebuie să ne gândim și la programe de incluziune, prin care să recunoaștem talentele din întreaga Europa. Și pentru Consiliu, pentru Comisie și pentru Parlament se ridică următoarea întrebare. Suntem noi gata să îmbunătățim programul Orizont 2020 fără a pierde accentul pus pe excelență? S-au făcut chiar aici unele propuneri, de pildă asigurarea accesului egal la infrastructură de cercetare pentru toată lumea sau o simplificare mai mare, așa cum spunea doamna Carvalho. Proiectele uh, mici și mijlocii sunt foarte importante mizând în continuare pe excelență, ar fi mult mai ușor uh, să promovăm echipe mici și mijlocii finanțate prin politica de coeziune. În legătură cu uh, specializarea inteligentă, putem folosi uh, și această strategie foarte bine. Ce facem în legătură cu vechea problemă și anume decalajele sau discrepanțele ce există între salariile cercetătorilor. Spun că e o întrebare, e o, e o problemă, deoarece n-am reușit încă să o lămurim, nici printr-o cooperare mai apropiată. Haideți să încercăm prin intermediul programului Orizont 2020. Totul depinde de deciziile care se iau la nivelul Uniunii Europene, Parlament, Consiliu, și apoi uh, la nivel individual pentru fiecare program de excelență. Fac un apel la dumneavoastră. Haideți să facem toate modificările posibile în orizont 2020 în această direcție, fără a pierde din vedere, desigur, importanța excelenței. Președinta, mulțumim foarte mult! Văd că sunt mulți reprezentanți ai Comisiei Europene aici, văd că Directorul general și directorul general adjunct sunt și ei prezenți și cred că țineți neapărat să spuneți ceva, nu-i așa? Nu aveți prea mult timp la dispoziție, doar câteva minute. Vă dăm cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. Nu sunt chiar atât de disperat să iau cuvântul, dar sunt uh, disperat să spun că mi-au plăcut foarte mult prezentările și uh, discuțiile. În aceste discuții am învățat trei lucruri. Mai întâi, trebuie să respectăm faptul că cele două instrumente, fonduri structurale și uh, coeziunea și programul Orizont 2020, sunt diferite. Fiecare au caracteristici diferite. Fondurile structurale construiesc capacități, modernizează universități, achiziționează echipamente, creează companii locale, pe când Orizont 2020 promovează excelența la nivel european. Deci, primul lucru pe care l-am reținut din prezentări este că aceste două instrumente au caracteristici proprii, nu trebuie fuzionate, însă pot lucra bine împreună. În al doilea rând, am învățat că, așa cum spunea domnul Buzek, este nevoie de o strategie de specializare inteligentă pentru regiuni. Dacă nu există o astfel de strategie, nici nu putem avea o scară excelenței. Așa că primul pas trebuie făcut de regiuni, de ele însele care trebuie să aibă ambiția de a construi o scară a excelenței. Și am văzut aici că avem exemple foarte frumoase de regiuni care sunt angajate în sensul unei asemenea scări. În al treilea rând, am văzut că este absolut necesar să asigurăm o interoperabilitate foarte bună a instrumentelor să ne asigurăm că regulile de finanțare nu ne împiedică să legăm aceste instrumente. Mă uit la domnul Eller, care este raportor, și la alții prezenți aici. Este nevoie să asigurăm interconectivitatea, interoperabilitatea, pentru că fără ea nu putem asigura sinergia. Și în fine, mă bucur că unii au vorbit despre UE uh, 12 despre statele nou aderate, dar nu mulți. De ce? Pentru că ne e nevoie de excelență peste tot în statele europene, fie că e vorba de Italia, de o țară din Est, cu toții avem nevoie de excelență. De aceea, Cred că e important să nu uh, vedem această dezbatere ca dezbatere purtată de unele grupuri din Parlament, ci o dezbatere care ne privește pe tot. Mulțumesc! Mulțumim, Nicholas Martin! Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc celor două comisii pentru că au organizat acest eveniment și celor patru vorbitori sunt mai luminat acum, uh, pentru că de obicei vorbim doar despre concepte abstracte și iată că în sfârșit vedem și câteva exemple concrete. Discuția este foarte importantă pentru că și în perioada actuală vedem că aproape un sfert din politica de coeziune merge spre cercetare și dezvoltare, adică de patru ori mai mult decât în perioada anterioară. Iar în perioada următoare vom avea un procent și mai mare. Așa cum spunea doamna Crel, cercetarea și inovarea sunt uh, primul obiectiv tematic pe care l-am uh, identificat spre finanțare. Și avem procente minime de finanțare pentru a ne asigura că se face o bună utilizare a federului pentru cercetare și dezvoltare. Iată de ce problema este foarte importantă și se tot vorbește despre ea. Așa cum spunea și Robert, ce contează este cum transpunem aceste idei în uh, acțiuni concrete. Nu e vorba de ceva nou. Am mai avut aceste astfel de acțiuni și punctul de plecare cred că ar trebui să fie o claritate conceptuală. Noi vedem că programul Orizont 2020 pune accentul pe centrele de excelență, pe calitatea la cel mai înalt și apoi avem finanțare în amonte și în aval. Asta ne ajută să ne formulăm mai bine investițiile, obiectivele de investiții, să vedem unde trebuie să construim capacități, ajută mediul de afaceri, ajută la transferarea rezultatelor de cercetare într-o parte și în alta. Și uh, s-a văzut că mm, e bine să avem astfel de viziune. În al doilea rând, uh, reglementarea. Trebuie să existe reguli armonizate ca să putem să facem progres. Față de perioada anterioară, noi la Comisie am încercat să lucrăm mai bine, mai îndeaproape, pentru a defini niște norme de eligibilitate care să înlăture obstacolele cu care ne-am confruntat până acum. Există mai multe domenii, TVA, cota unică, posibilitatea de a folosi norme din uh, alte domenii, și așa mai departe. Apoi să nu uităm că nivelul statelor membre este foarte important și pentru FEDER și pentru politica de coeziune, pentru că statele membre sunt cele care fac practic strategiile. Doar acolo ideile pot să se transforme în realitate și trebuie să ne asigurăm că e disponibilă o strategie pentru utilizarea cât mai eficientă a diverselor surse de finanțare. Comisia Europeană a sprijinit statele membre și regiunile și a ajutat la construirea platformei civil. Aceasta a fost menționată. În fine, trebuie să ne asigurăm că beneficiarii știu ce le revine să facă. Pentru perioada actuală avem un îndrumar, un ghid al beneficiarilor care va fi actualizat și care conține informații cu privire la diversele surse de finanțare și la modul de acces al finanțării. Pentru noua perioadă de programare, după ce va fi gata noul cadru, vom avea un ghid actualizat, ziceam. Un instrument practic. Dar în ciuda tuturor eforturilor pe care noi le facem, să nu uităm că vorbim de două instrumente de finanțare, unul cu um, o conducere partajată a statelor membre și celălalt cu conducere cu gestionare directă. Așa că va fi nevoie de o abordare activă la nivel regional și național ca să ne asigurăm că se face legătura între cele două și că beneficiarii cheie, care pot reprezenta puntea între cele două surse de finanțare, își pot juca rolul de actori în pregătirea contractelor de parteneriat și a programelor operaționale. Asta dacă vreți să ne asigurăm că sinergiile despre care tot vorbim se și aplică. Președinte, mulțumim, Nicolas. Ultimul cuvânt uh, îl au uh, invitații. Dacă mai doriți să luați cuvântul, sunteți bineveniți, însă nu sunteți obligați să o faceți numai dacă doriți. Doamna ministru. Um, da, foarte pe scurt, mi se pare foarte important că aici se face deosebirea între două aspecte și anume pentru mai uh, multă creștere generată prin intensitatea științifică între așadar cercetare și inovare. Se dorește așadar stimularea creșterii și să nu se cerceteze doar de, gradul, de dragul cercetării și ca aceste organizații să fie capabile să transfere rezultatul cercetărilor în mediul aflat în vecinătatea lor. Este foarte important cât de uh, bune sunt aceste instituții, pot fi vorba, poate fi vorba de instituții eligibile, care să nu dispună de cercetători de top, dar care să fie capabile să transmită, să disemineze cercetările. Lucru care joacă un rol important și pentru dezvoltarea unei regiuni. Poate că am putea ține cont de acest concept. Și Vă rog, mai dorește cineva să ia cuvântul? Da, trebuie să spunem foarte clar că atât uh, Orizont 2020 și fondurile structurale în perioada perspectiva financiară 2014 și 2020 oferă posibilități foarte importante uh, țărilor care doresc uh, să uh, folosească aceste fonduri, dar modul în care ele folosesc depinde de aceste țări. Deci aș dori să vă rog să vă asigurați că, într-adevăr, Uh, generăm uh, simplificarea care să ducă la sinergie adevărată între cele două probleme, pentru ca întreaga comunitatea științifică să beneficieze în întreaga Europa. Aș uh, dori să mă refer la ce spunea doamna Carvalho. A spus, a vorbit despre Marie Curie, programul Marie Curie care uh, e foarte important. Știm că există um, domenii de excelență în Europa în care dorim să implicăm uh, cât mai mult uh, studenții și cercetătorii și, într-adevăr, așa cum spunea vorbitorul din perspectiva uh, cercetătorului, într-adevăr, simplificarea este foarte important și pentru a mă referi și la ce spunea un reprezentant al Comisiei, motorul, vectorul îl reprezintă cu adevărat ambiția, motivația și apoi e nevoie de strategia necesară. Doamna Agrimi în ce privește specializarea inteligentă și tot ce facem noi în acest domeniu, în uh, primile luni din anul următor, va trebui nu doar să încercăm să folosim uh, fondurile structurale la nivel european, însă, așa cum spunea în cadrul dezbaterii, va trebui să folosim toate posibilitățile pe care le avem la dispoziție pentru a găsi strategii necesare pentru a obține excelența de care au nevoie factorii regionali pentru ca programul Orizont 2020 să fie cu adevărat pus în aplicare. Și aici aș dori să pun accentul pe importanța factorilor regionali, dar și pe importanța regionării pentru ca ele să atragă investiții de la nivel european care să fie uh, folosite la nivel regional pentru ca întreaga uh, comunitate regională să înțeleagă uh, cum fondurile uh, structurale sunt uh, folosite în uh, slujba regiunii. Am folosit uh, programul cadru de cercetare cu numărul 7 pentru uh, pila cu hidrogen, de exemplu. Astfel de exemple concrete uh, pot fi folosite pentru a arăta că cu banii europeni se pot face multe. Președinta, aș dori să închei această audiere. Aș dori încă o dată să vă mulțumesc foarte mult, să mulțumesc reprezentanților comisiei, aș dori să mulțumesc și celorlalți colegi, însă îi rog pe colegii de la regii să rămână pentru că urmează să votăm. We have to do all the votes Dear colleagues, we have a lot of... Dragi colegi, mai avem multă treabă de făcut, avem niște voturi dificile care ne așteaptă. Îi rog pe colegii de la ITRE să părăsească sala, nu cred că ne aud. I, I am going to check whether your machines... O să verific dacă funcționează consolele de vot, deci vă rog să introduceți cartelele și să facem un vot de verificare. Excelența a trebuit să rămână, a trebuit să plece scara. Could you, can, can we check the vote? Can we open the vote? Aș dori să facem un, uh, o verificare, deschidem votul, uh, să vedem dacă funcționează. Uh, well, we still two, two people put the cards but didn't vote. Doi colegi au introdus cartela în consolă, dar nu au votat. Funcționează. Cel puțin Uh, la majoritatea colegilor. Deci începem acum cu Constanța. Constanța a cerut cuvântul. te am o rugăminte. În uh, cazul primului aviz avem o întreagă serie de amendamente uh, de care nu suntem responsabili, deoarece acolo la amendamentul 66, 74, se spune că ține, ar putea să țină de competența regii, eu însă aș propune să nu votăm în primul rând referitor la aceste amendamente, pentru că nu țin de competența noastră. So there is a proposal coming from the socialists that... Socialiștii ne-au propus ca pe chestiunile care depășesc competența noastră să nu votăm. Să vedem cum procedăm. Se opune cineva acestei propuneri? E vorba de raportul Tomaș Piotr Poreba, amendamentele 66. Sunt multe amendamente, doriți să le sărim. Sunteți de acord? Domnul Poreba și de acordul? Grupurile politice și ele dau din cap? Lambert de asemenea, deci avem majoritatea grupurilor care sunt de acord cu această propunere. Începem cu raportul domnului Poreba, amendamentul 22. Amendamentul 22. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 54 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 7 pentru? Împotrivă? Abțineri? se respinge. Amendamentul 58 pentru, împotrivă, abțineri, cred că a fost respins. Dacă socialiștii nu plâng, atunci considerăm că a fost respins. 55, cine este pentru? 55 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 56 pentru, împotrivă, abțineri, cred că a fost respins. Verificăm. Verificăm atunci amendamentul 56. S-a deschis votul. A fost respins. La limită, dar a fost respins 21 de voturi împotrivă, 19 pentru, 57. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu prea știu, pentru că voturile au diferit, deci verificăm 57, cred că a fost adoptat. S-a închis votul. Se adoptă. 59 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 60 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că a fost respins, dar prefer să verificăm foarte repede. Verificăm amendamentul 60, s-a deschis votul. S-a închis votul. a fost respins. 61 pentru, împotrivă, aceeași poveste. 61 îl verificăm, s-a deschis votul. It's closed. A închis votul și a fost respins. 62. Cine este pentru 62? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 63 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 8 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 64 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 64, s-a deschis votul. The vote is closed. And it's rejected 25 to... Respins, 25 uh, împotrivă, 65 uh, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 67 pentru împotrivă aceeași poveste. Verificăm, îmi pare rău, cole dragi colegi, dar trebuie să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. La fel. Se pare că aceleași coaliții se fac deja, ar mai trebui să verificăm 68 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 69 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 70 pentru, împotrivă. Verificăm 70, s-a deschis votul. Closed. S-a închis, s-a respins aceeași coaliție. 71 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 73 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum la 10. Cine este pentru? 10. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 77 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 78 acum pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 81 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 83 pentru, împotrivă, abțineri, e respins, 85 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 86, nu, se corectează președinta. 87, deci, pentru, pentru 87, cine e pentru, împotrivă, Verificăm 87. Acum s-a deschis votul. Closed. S-a închis votul. A fost respins. 14 pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu știu. Verificăm 14. Spune președinta. S-a deschis votul. S-a închis votul. E respins.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 împotriva abțineri se adoptă, 98 pentru, împotriva abțineri respins, 90 un amendament oral aici care înlocuiește e cineva împotriva acestui amendament? Nu, atunci îl votăm 99 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 16 pentru, împotrivă, Abțineri? Se respinge, nu-i așa? Verificăm? Bine, verificăm amendamentul 16. The vote is open. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 100. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? E respins. 101 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 1, cine e pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 103, cine e pentru? Împotriva abțineri se adoptă. nu e așa? Da, cred că da. 18, cine e pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 104, cine? 105 se corectează președinta, cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 106 pentru, împotrivă, verificăm 106, s-a deschis votul. Close. S-a închis votul. E respins. 108. Cine este pentru? Împotrivă. Abține. Respins. 109. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu știu, nu știu, prefer să verificăm. Spune președinta, s-a deschis votul. Closed. S-a închis votul. E respins. 110, nu-i așa? Da, 110. Cine este pentru, împotrivă? Abțineri. Respins. 111 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 112. Nu. Ajungem la 116. Cine este pentru? împotriva abțineri se adoptă. 19 e caduc. Ajungem la 118. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 119 pentru împotrivă abțineri se respinge. 120 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Cred, spune președinta. 121 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 122 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 100 Amendamentul 20, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 124 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 125 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 126 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 127 pentru, împotrivă, nu știu, deci prefer să verificăm. S-a deschis votul 127. S-a închis votul. A fost respins. 128 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 129 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. 21 pentru, împotrivă. Dragi colegi, îmi pare rău, dar uh, aș dori să mai votăm o dată. Cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 130 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. Mergem acum la considerente. Amendamentul 23. Cine este pentru? Împotriva abțineri se respinge. 24 pentru împotrivă. Verificăm 24. S-a deschis votul. S-a închis votul. A fost respins. Compromisul 2. Cine este pentru? Domnul Lambert, aș dori să fac o precizare juridică de ordin lingvistic. Doamna Creața, dacă nu mă înșel, doriți să interveniți sau doriți să, o cit să citiți precizarea sau eu? Foarte repede. Uniunea Europeană și regiunile sale. Deci și regiunile sale. Iată care este propunerea mea. Textul inițial nu l-am, spune doamna Crața, trebuie să vă citesc textul. Economic crisis in the EU as a whole and in individual regions. And the new text is part Noul text at this time of economic crisis in the EU and its regions. In its regions. Deci Uniunea Europeană și regiunile sale. Deci este o îmbunătățire, ca să spunem așa. Cu această îmbunătățire Compromisul 2, astfel amendat, nu e nimeni împotrivă, deci cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la amendamentul 1, cine este pentru. Vă rog să ridicați mâinile la, pentru, împotrivă, abțineri. Nu știu, trebuie să îl verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. 29 acum. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. E respins. Amendamentul 30 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 31 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 32 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Cineva vă rog să verifice. 33 pentru. Nu e caduc. Deci 33 pentru, spune președinta, împotrivă, abțineri, respins, 34 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 2 pentru, împotrivă, abțineri. Trebuie să verificăm amendamentul 2, s-a deschis votul. Se adoptă. 35 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 36 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 37 avem vot pe părți, prima parte, cine e pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, a doua parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, cred că se adoptă. Verificăm, verificăm atunci, verificăm a doua parte a amendamentului 37, s-a deschis votul. PP-ul crede că e împotrivă, dar nu ridică mâna, nu se adoptă, deci aveți dreptate. Aveți dreptate. 38. Pentru, împotri, pentru împotrivă, abțineri se adoptă, 39 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 40 vot pe părți, Prima parte, cine este pentru, împotriva abțineri se adoptă. A doua parte, pentru, împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 41, de asemenea, văd pe părți, dar votăm doar prima parte. Cine este pentru primă, împotriva abțineri se adoptă. 42 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 43 pentru, împotriva abțineri. Încă o dată 43. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Verificăm. S-a deschis votul. A fost respinsă. 44. Cine e pentru? Împotriva abțineri? se respinge 45 pentru împotrivă abțineri se respinge 46 pentru împotrivă abțineri se respinge 48 Domnul Luhan dorește cuvântul. Cred că nu am votat, dacă nu mă înșel, 41 partea 2. 41 partea 2 nu am votat, spune președinta. A fost respinsă. Da, au, uh, uh, au, sunt două părți, a doua parte e caducă. 48 încă o dată, cine este pentru 48? Cine e pentru 48 împotriva abțineri se respinge? Amendamentul 4, cine e pentru împotriva abțineri se adoptă? 49 pentru împotrivă abțineri respins din câte văd eu, 50 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 52 pentru, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 53 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Votul final acum, vot electronic, s-a deschis votul. Trebuie să votăm întregul aviz. S-a deschis votul. Nu votează toată lumea. În orice caz, acum pot anunța rezultatele. Se adoptă cu 39 de voturi pentru. Deci, trecem acum. Felicitări. Felicitări autorului. Și acum trecem la următorul vot. Uh, votul Oleșniciac, raportul domnului Oleșniciac, de asemenea, un vot dificil și lung. Deci ah, Dragi colegi, putem să începem așadar? Haideți să trecem la amendamentul 49. Pentru împotrivă, adoptat. Amendamentul 3. Pentru împotrivă, adoptat. 50 pentru, împotriva, abținere, respins. 51 pentru, împotriva, abțineri, adop, respins. 4 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Este o propunere aici să votăm în bloc 52 și 60. Deci până la 60. Haideți să votăm în bloc. Nu? 52 și 59 ar, am putea vota? Nu, colegii de la Verzi se par că nu. Pierdem timpul. 52 pentru. Împotrivă. Să nu uitați. Abțineri. Adoptat. 53 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 54. 55, 56 pentru împotrivă adoptat, 57 pentru îmi cer scuze, am sărit peste 55. Pentru, împotrivă, abținere, adoptat. 57 pentru, împotrivă, adoptat. 58 în, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 59 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Da, pentru că Constanța era cu mâna în sus și m-a derutat. 60 pentru, împotrivă, Abțineri. Adoptat. 61. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 62. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 63. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Sper că... Sper că așa e. 64. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 65. Pentru. Împotrivă. Adoptat. Amendamentul de compromis 2 pentru. Împotrivă. Abținere adoptat. Amendamentul de compromis 3 pentru. Împotrivă. Abțineri adoptat. 68 pentru. Împotrivă. Abțineri respins. 69 pentru. Împotrivă abțineri adoptat 70 pentru, împotrivă abțineri adoptat 71 pentru, împotrivă abțineri adoptat 72 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat 74, nu? Dragi colegi, se propune să votăm de la 74 până la 87 în bloc. Putem face acest lucru? Vă mulțumesc. Cine e în favoarea blocului de la 74 până la 87? Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat Trecem la 88. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 89. Pentru. Împotrivă. Abținere adoptat. Compromis 4. Pentru. Împotrivă. Abținere adoptat. Amendamentul 91. Pentru. Împotrivă. Abțineri adoptat. 93. Pentru. Împotrivă. Abțineri Respins. amendatul de compromis 5 pentru. Împotrivă abțineri. Adoptat. 95. Cea de-a doua parte. Doamna președinte, cer scuze. 1. Partea prima. Cine este pentru? Împotrivă. Respins. Nu votăm asupra celei de-a doua părți. 96. Pentru împotrivă, abțineri, adoptat, 97 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 98 pentru, împotrivă, abțineri, adopt, respins, 99 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 100 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 102, 101 pentru, împotrivă, adoptat, 102 pentru, împotriva abținerii adoptat, 103 pentru, împotrivă, abțineri respins, 104 pentru, împotrivă, abțineri respins, 105 pentru, împotrivă, abțineri adoptat, 106 pentru, împotrivă, abțineri respins, 107 pentru, împotrivă, respins, amendată compromis 6 pentru, împotrivă, abțineri adoptat, 110 pentru. Nu. E caduc. E caduc. Ar trebui să votăm. S-a modificat lista de vot. Mi se spune că trebuie să votăm. Votăm așadar la 110. Votăm pentru, împotrivă, abțineri, respins. 111 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 112 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 113 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 10 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 114 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 115 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 116 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 100, amendatul 11 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, 117 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, 118 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 119 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 12 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 120 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 121 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 122 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromis 7 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 15 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 16 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 17 pentru, Împotrivă abținere adoptat. 125 pentru. Împotrivă abțineri respins. 126 pentru. Împotrivă abțineri adoptat. 127 pentru. Împotrivă abțineri respins. 128 pentru. Împotrivă abțineri respins. 18 pentru împotrivă, abțineri, adoptat. 129 pentru împotrivă, abțineri adoptat, 130 pentru împotrivă, abțineri adoptat, 131 pentru împotrivă, abțineri adoptat, 132 pentru împotrivă, abțineri respins, 133 pentru împotrivă, abțineri adoptat, 134 pentru împotrivă, abțineri respins, 135 pentru, împotrivă, abțineri respins, 19 pentru, împotrivă, abțineri adoptat, 20 pentru, împotrivă, abțineri adoptat, 21 pentru, împotrivă, abțineri adoptat, 137 pentru, împotriva abținerii adoptat, 136 pentru, împotriva abținerii respins, 138 pentru, împotrivă, abțineri respins, 139 pe 139, se pare că am o altă versiune, e un amendament oral, dacă nimeni nu se opune acestui amendament, atunci putem să votăm. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul de compromis 8 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 142. Cea de-a doua parte. Votăm doar a doua parte pentru, împotriva, abțineri, respins. Amendamentul de compromis 9 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 23. Votăm doar referitor la cea de-a doua parte. Cine pentru? Împotrivă, abțineri, adoptat. Amendate de compromis 10 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 147 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 148 cine să pentru, împotrivă, abțineri, nu, înțeleg, nu prea pot să-mi dau seama. 148. Haideți să verificăm. Votul e deschis. Closed. And it... Votul este închis și e respins. 149. Cine pentru? Împotriva abțineri. Respins. 151. Pentru. Împotriva abțineri. Adoptat 152. Pentru. Împotriva abțineri. Adoptat 25. Pentru. Împotriva adoptat. 153. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri respins. 154. Pentru, împotrivă, abțineri respins. 155 pentru, împotrivă, abțineri respins, 156 pentru, împotrivă, abțineri respins, 157 pentru, împotrivă, abțineri adoptat, 158 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 159 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 160 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că e respins. Așa pare. 161 pentru. Haideți să verificăm 160. Votăm. Votul e deschis. It's rejected, as I said. Um, e respins, după cum vă spuneam. 161. Pentru. Împotriva abțineri respins. 162. Pentru. Împotriva abțineri respins. 163. Pentru. Împotriva adoptat. 164. Pentru. Împotriva abțineri adoptat. 165. Pentru. Doriți să verificăm 164? 164, așadar, votul e deschis. Votul e închis și e adoptat, după cum vă spuneam. 165. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 166 pentru, Împotriva abțineri, respins, 167 pentru, Împotriva abțineri, respins, 168 pentru, Împotriva abțineri, respins, 169 pentru, Împotriva abțineri, adoptat, 26 îmi cer scuze, spune doamna președinte, 170 pentru, Împotriva adoptat, 171 pentru, împotriva abțineri adoptat, 172 pentru, împotriva abțineri adoptat, 173 pentru, împotriva abțineri adoptat, 27. Pentru 27. Împotrivă. Lambert, ești și pentru și împotrivă? Haideți să verificăm 27, cred că merge mai repede. Votul e deschis. Colegi, votăm așadar electronic la 27. Adoptat. Am greșit, dar e adoptat oricum. 28. Pentru. Cine pentru 28? Împotrivă, abținere, adoptat. 29 pentru. Împotrivă, abținere, adoptat. 30 pentru. 30 pentru. Împotrivă, abțineri, adoptat. Nu prea pot să-mi dau seama. Haideți să verificăm 30. Verificăm așadar amendamentul cu numărul 30. 30 we open the vote. 30. Votul e deschis. Votăm la 30. Merge foarte încet. Votați încet. Ne aflăm la două treimi și oamenii nu au votat încă. 10 persoane nu au votat încă. Dragi colegi, votăm referitor la amendamentul 30. Vă rog, <laughs> treziți-vă incredibil, nu putem închide, nu toată lumea a votat, haideți, închidem pur și simplu. Respins. 31 pentru. Nu suntem încă nici la jumătatea votului. Cine pentru abținere adoptat? 32 pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că e respins. Nimeni nu-și ridică mâna, am cer scuze pot presupune că toată lumea votează ca Lambert. Mă, mă bucură, dar... Haideți, vă rog, să votăm la 32. Pentru. Împotrivă. E un vot foarte strâns. Haideți să votăm electronic la 32. Votul e deschis. Închidem votul. Este adoptat. 33. Cine stă pentru? Cine stă împotrivă? Abțineri? Adoptat. 34. Haideți să votăm. Verificăm 33. And it's rejected. E respins. 34. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Votăm considerentele. Amendamentul 1. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 35 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 36 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 37 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 38 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 39 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 40 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 41 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 42 pentru, Lambert doar votează 42 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 43 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 2 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 44 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 45 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm 45. Votul e deschis. 45. Verificăm așadar. The vote is closed. Ah, votul uh, s-a închis, e respins 46 pentru, împotriva abținerea respins 47 pentru, împotriva abținerea adoptat 48, în favoarea împotriva abținerea respins, votul final electronic, votul e deschis. Aș putea să vă rog, uh, doamnă președinte, aveți ceva? Da, bineînțeles. La articolul, îmi cer scuză, o clipă, da, la anexa 2, para aliniatul 1, 139, sistemele de pompare regenerabile legate de exploatarea energiilor regenerabile. Dacă am înțeles bine, singura situație în care putem folosi pompă pentru a stoca energia este când vorbim de energie geotermală. Energia solară nu are nevoie de niciun tip de pompe. singura energie care are nevoie de acest sistem de socare e geotermală. Iată de ce am respins, spune doamna președinte, pentru că nu avea niciun sens. Da, bine, <laughs> într-adevăr. Atunci, atunci e clar. Yes. Can you open? Can you... P- dați voie să votez? S-a, cineva a închis aparatul meu de vot să vedem dacă putem remedia problema cu consola. Mai există cineva pe agenda noastră, doamna Vucaciesca? E vorba de punctul 7 de pe ordinea de zi. To vote the opinion on the, pre, on the IPA, on the pre-accession fund. Votăm cu privire la instrumentul de asistență pentru preaderare, IPA. Un vot scurt. Stimați colegi, începem cu amendamentul 4. Cine-i pentru? împotrivă, abțineri se adoptă. 18 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 20 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 21 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 22 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 23 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 7 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 24 cu amendament oral. E împotrivă? Nu. Votăm în formă amendată pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 26 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 9 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 10 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 27 vot pe părți. Prima parte. cine pentru? Împotrivă, Abțineri? Nu-mi dau seama. Haideți să verificăm electronic. Amendamentul 27, prima parte, s-a deschis votul. Am închis votul. Iată că se adoptă 21 la 20. Partea a doua, cine-i pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 28 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 12 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 29 pentru, împotrivă, abțineri, cred că se adoptă, 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 30 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, considerente, 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 14 pentru, împotrivă, nu-mi dau seama nici aici. Verificăm, deci, la 14. S-a deschis votul. S-a închis votul, se adoptă. Amendamentul 15 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 3 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 16 pentru, 16 caduc, 17 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Votul final, vot electronic cu privire la întregul proiect de aviz. Am deschis votul. S-a închis votul și se adoptă cu o mare majoritate. Felicitări! Mergem la avizul lui Joachim Zeller cu privire la instrumentul de vecinătate. Dacă sunteți gata, începem cu amendamentul 22. Pentru împotriva abțineri se adoptă 23 pentru, împotriva abțineri se adoptă 24 pentru, împotriva abțineri. Cred că se adoptă 25, nu, 24. Verificăm la 24, deși mi se pare că s-a adoptat. Nu putem închide votul pentru că mulți dintre dumneavoastră nu ați votat. Bun, s-a închis, se adoptă. 25 pentru, Împotrivă. Abțineri se adoptă. 20. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, se adoptă. 27 pentru, împotrivă, se adoptă. 28 avem amendament oral. Nu-i nimeni împotrivă, îl votăm. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 29 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 30 și 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 33 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 34 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 35 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 36 pentru, împotrivă, abțineri, nu-mi dau seama, haideți să verificăm, la 36. S-a deschis, s-a închis votul și se respinge. Compromisul 1 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 42 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 8 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 43 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 44 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 46 pentru, împotriva împotrivă, Abțineri? Nu, nu văd, dar cred că se respinge. Verificăm totuși la 46. S-a deschis votul, s-a închis votul, se adoptă. 47 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 48 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 49 pentru, împotrivă, cu amendament oral. La 49 avem amendament oral, deci îl votăm în formă amendată. Haideți să verificăm electronic la 49. S-a deschis votul și s-a închis votul. Se adoptă. 9. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 10. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 11. Pentru împotriva abțineri se adoptă, 51 pentru, împotriva abțineri se respinge, 12 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 52 pentru, împotriva abțineri se respinge. Mergem la considerentă, compromisul 3 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 16 pentru, împotriva abțineri se respinge. Compromisul 4 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 2 pentru, împotriva abțineri se adoptă 3. Pentru împotriva abțineri se adoptă 20. Pentru împotriva abțineri se adoptă 21. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Considerentul 26 are un amendament oral. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Votul final. Am deschis votul. Se adoptă. Se adoptă cu majoritate. Mergem la ultimul vot. Este vorba despre mandatul pentru trilog, bugetul pe 2013 pentru Georgios Stavrakakis. Avem patru amendamente. Amendamentul 1 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 2 pentru, împotriva abțineri se respinge, 3 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 4 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Votul final, am deschis votul. S-a închis votul și se adoptă din nou cu majoritate. Am terminat acum cu sesiunea de voturi. Stimați colegi, urmează schimbul de vederi cu președinția daneză prin persoana ministrului Nicolae Vamen. Ministrul nu este aici. Dacă nu e aici, luăm pauză, dar dacă e aici, continuăm imediat. Ok, so he, he should come. Dear colleagues, we have minister here, so we, if we could just... Stimați colegi, ministrul este prezent, așa că o să vă rog să fim organizați, să îl așezăm. Hello. Hello. Yes.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 Stimați colegi, începem imediat. Domnul ministru are și el uh, deprins un avion, așa că nu putem depăși ora 6.30. Așa că începem. Începem, deci. Continuăm, de fapt, uh, ședința noastră. Urăm bun venit domnului ministru. După cum știți, Tradiția noastră ne cere să invităm ministrul responsabil la finele președinției. În iunie va fi foarte dificil, deoarece ministrul are o agendă foarte aglomerată, e responsabil nu doar cu politica europeană, ci și cu alte portofolii, așa că nu va fi disponibil. Deci, chiar dacă suntem în mai, îi dăm cuvântul domnului ministru și apoi vom avea schimbul de vedere. Aveți cuvântul. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, dragi colegi. Aș dori în primul rând să vă mulțumesc, doamnă președinte, pentru că v-ați găsit uh, timp și pentru mine. Uh, activitatea comisiei dumneavoastră de astăzi a fost foarte intensă, deci e o plăcere să particip la această reuniune. Aș dori să mulțumesc comisiei dumneavoastră în același timp pentru dialogul constructiv și deschis pe care l-am avut în uh, ultimile luni. Parlamentul European joacă un rol și aș mai adăuga important, constructiv și pozitiv în uh, procesul legislativ european. Și E o plăcere pentru mine să particip la această ședință pentru a vă prezenta stat, sta, uh, stadiul negocierilor la Consiliu, înainte ca noi să transmitem peste o lună uh, ștecheta prietenilor noștri din Cipru. Am înțeles că după introducere vom avea timp pentru un schimb de vedere și abia aștept să avem acest schimb de opinii. Dragi colegi, cu permisiunea dumneavoastră, aș dori să reamintesc împrejurările în care a avut loc președinția noastră. Criza economică care uh, um, afectează o mare parte din Europa astăzi a arătat că e foarte important, azi mai mult decât oricând, pentru politicieni și tăceni, cetățeni să se pună de acord pentru o Europa mai integrată care să fie capabilă să ia decizii cu consecințe importante și aceasta cât mai repede cu putință. Cu cooperarea strânsă a factorilor implicați a apărut o astfel de Europa chiar sub ochii noștri, tocmai datorită crizei economice. În ultimile șase luni, doar în ultimile șase luni, 25 de state membre ale Uniunii Europene au semnat un tratat fiscal cu implicații foarte importante pentru politicile fiscale și pentru uh, disciplina bugetară din statele membre. Un mecanism european permanent de stabilitate care acordă asistență financiară uh, uh, membrilor zonei euro a fost înființat. De asemenea, un nou plan de salvare a fost uh, validat pentru Grecia și în 17, și în 17 martie țările uh, zonei euro au uh, hotărât un mecanism care să permită Uh, Greciei să uh, iasă la liman. De asemenea, multe reforme sunt în curs de derulare la nivel național pentru a susține uh, deciziile luate la nivel european. De asemenea, am lansat un proces pentru a lansa un pachet cuprinzător de inițiative care au, au ca scop creșterea, care urmează să fie votat la Consiliul European din luna iunie. Iată care a fost uh, atitudinea președinției față de criza economică actuală. Uh, trebuie să încercăm să combinăm măsurile de consolidare fiscală cu disciplina uh, financiară, cu reforme structurale și cu inițiative care vor avea ca rezultat creșterea și ocuparea. Toate aceste măsuri vor duce la o Uniune Europeană în care statele membre vor fi recunoscut că răspunsul la provocările cu care ne confruntăm în prezent e mai multă Europa, o Europa mai integrată și nu mai puțin Europa. Probabil că istoria ne va spune că guvernele naționale uh, foarte repede cad uh, în ispita protecționismului, a naționalismului și în uh, politicii interesului pentru fiecare, când de fapt ar trebui să reacționeze exact pe invers. Dragi colegi, încă o dată, aș dori să spun, acest, uh, această atitudine nu a avut loc uh, de această dată. De fapt, criza economică, împreună cu presiunea exercitată de pe piețele financiare, nu a făcut decât să consolideze solidaritatea, disciplina și coeziunea Uniunii Europene. Criza actuală nu a creat uh, instituții europene noi, dar a consolidat integrarea europeană în domenii cheie. Pentru că astfel ne-am dat seama că acesta este singurul răspuns uh, potrivit uh, față de provocările cu care se confruntă Europa astăzi. Și dacă ne puțin uh, ne uităm puțin mai în adâncime și ne întrebăm de ce statele membre au decis să consolideze proiectul european și nu să îl destrameze, urmându-și interesul național, Cred că răspunsul este următorul. S-a întâmplat așa pentru că statele europene sunt atât de conectate și sunt integrate astăzi, încât alternativele viabile uh, la problemele uh, europene nu pot exista decât la nivel european. Economiile noastre, companiile noastre și popoarele noastre au devenit atât de interdependente încât cât politicile tradiționale uh, ale guvernelor uh, statelor membre au devenit depășite. Din contră, atunci când luăm decizii în comun, așa cum am făcut uh, pentru a răspunde, pentru a avea o reacție față de criză, Uniunea Europeană are o șansă reală de a recâștiga încrederea piețelor și de a face progrese. Dragi colegi, iată un mesaj pozitiv și încurajator o evoluție pozitivă și încurajatoare și în calitatea noastră de președinție vom uh, face tot ce ne stă în putință în, tot ce ne, în, în timpul rămas pentru a, crea această, pentru a spori această capacitate de acționa la nivel european și pentru a duce rezultate concrete în viața de zi cu zi a cetățenilor europeni. Președinția daneză uh, își menține angajamentul față de stimularea creșterii economice și promovarea creării de locuri de muncă în Europa. Și probabil că vă dați seama, promovarea uh, creșterii și a ocupării necesită eforturi, eforturi care uh, acoperă foarte multe uh, domenii și în acest sens aș dori să evidențiez negocierile cu privire la cadrul financiar multianual. Aș dori să vă asigur că președinția daneză se străduie din răsputeri pentru a crea un consens pentru ca o mai mare parte din bugetul european să fie alocată uh, zonelor precum educație, cercetare, uh, eficiență energetică și uh, tehnologii verzi, care vor genera noi locuri de muncă. De asemenea, încercăm să reformăm diverse politici sectoriale. Scopul acestei reforme este să obțină cât mai multă creștere și ocupare uh, din fiecare euro cheltuit. Dragi colegi, cu permisiunea dumneavoastră aș dori să amintesc uh, uh, dat, uh, publicația Eurostar în ce privește șomajul. 5,5 milioane de tineri sub 25 de ani sunt uh, în șomaj. Uh, rata cea mai mare a șomajului se află în Spania, în Grecia, mai mult de 50%. Toate aceste cifre sunt cu adevărat îngrozitoare și reprezintă un adevărat apel lansat Uniunii Europene și guvernelor statelor membre să continue o politică de ocupare mult mai fermă. Trebuie să stăm to facem tot ce ne stăm putință pentru a evita ca această generație de atinerilor din Europa să fie o generație sacrificată. Guvernele, liderii europeni, noi cu toții, trebuie să încercăm să prevenim o astfel de situație. Să vedem care sunt consecințele pentru viitorul politicii europene de coeziune. În urmă cu patru luni am avut ocazia să mă întâlnesc cu dumneavoastră și să discutăm viitorul politicii europene de coeziune. În urma acestei reuniuni am plecat încrezător că împreună Consiliul și Parlamentul vor pune bazele pentru o politică cu adevărat uh, axată pe rezultate, care va avea ca consecință crearea de locuri uh, de muncă și ocuparea în aceste vremuri foarte dificile din punct de vedere economic. În același timp, beneficiarii au solicitat ca politica de coeziune să fie simplu de aplicat pentru beneficiari și să fie suficient de, simplă, de suplă pentru a se adapta la evoluții în uh, schimbare. Uh, un număr de state, pozițiile între statele membre și în cadrul statelor membre sunt foarte diferite. Dacă am tras o învățăminte din această criză economică, e că împrejurările continuă să fie în evoluție și că, într-adevăr, situația se schimbă radical de la o zi la alta. Astăzi, Aș dori să vă spun că încrederea cu care am plecat atunci a fost confirmată. Reacția noastră la uh, uh împrejurările dificile ne-a arătat că Parlamentul European și Consiliul au uh, reușit să se pună uh, de acord în ce privește acordul, um, uh, introducerea uh, facilității de partajare a riscului în politica de coeziune. Și aș dori să folosesc această ocazie pentru a-mi exprima mulțumirea și recunoștința față de abordarea constructivă și utilă a Parlamentului European pe această chestiune foarte importantă. Împreună am reușit să finalizăm procesul legislativ și aceasta la momentul oportun Sperăm că criza care a afectat statele membre uh, va face ca acest instrument să fie cu adevărat bine folosit. În ce privește viitorul politicii europene de coziune, președinția daneză a preluat misiunea de a continua cu negocierile pe marginea pachetului legislativ, cât mai departe cu putință. Și cu sprijinul statelor membre, CAGRE, Consiliul CAGRE, în luna aprilie a ajuns la un acord parțial pe șase blocuri tematice de negociere. programarea, condiționalitățile ex ante, managementul și controlul, monitorizarea și evaluarea, eligibilitatea și proiectele mari. De asemenea, orientarea pe rezultate, eficiența și flexibilitatea. Iată care sunt conceptele cheie care descriu uh, contractul preliminar pe marginea acestor șase blocuri aș dori să le prezint puțin acum mai mult înainte de a uh, trece la uh, Consiliul CAGRE din iunie în care se va discuta pachetul legislativ a doua oară în timpul președinției daneze. Veți vedea rezultatul uh, activității și eficienței din cadrul uh, programării și compromisului Consiliului. Textul descrie cum se alocă pro programele. Sunt construite uh, în jurul obiectivelor pe care beneficiarii doresc să le atingă. Statele membre au primit posibilitatea de a-și adapta programele la circumstanțele în schimbare fără a trebui să înainteze fiecare modificare și să o supună astfel unui proces îndelungat de aprobare la comisie care să genereze la rândul său întârzieri nejustificate. Rezultatele și eficiența pot fi găsite și în textul referitor la control și la eficiența managementului. Aici, pe de-o parte, autoritatea de management trebuie să se asigure că proiectele contribuie la atingerea obiectivelor uh, fixate și, pe de altă parte, are obligația de a evita control inutil care uneori um, îi uh, generează politicii de coeziune proastă reputație că este greu de administrat. E vorba de bune tehnici de eșantionare și control proporțional. Veți putea găsi de asemenea o, o combinație între orientarea pe resurse, eficiență și flexibilitate, în cadrul compromisului asupra căruia ne-am pus de acord referitor la condiționalitățile exante. Spre deosebire de propunerea inițială, am adaptat condiționalitățile. Acestea sunt mai țintite, așadar, și uh, vizează direct eficiența cheltuielilor în politica de coeziune. Nu mai e vorba așadar de un simplu exercițiu de verificare a respectării directivelor, care oricum sunt supuse procedurii de infringement. Aceleași elemente se regăsesc și în compromisul uh, referitor la marile proiecte. Aici statele membre s-au pus de acord referitor la controle în la munte. Vorbim de inițiativa de o inițiativă a BEI de a introduce controle în aval de către comisie. Controlele în amonte vor permite buna implementare în timp util a proiectelor. De asemenea, implicarea BEI le permite statelor membre să se folosească de experiența și de uh, cunoștințele ample ale băncii. Comisia a sprijinit uh, reducerea eficientă a costurilor, abordare sprijinită de Consiliu. Acesta se aplică și consolidării, monitorizării și evaluării. Încă o dată vedem o combinare între orientarea spre rezultate, eficiență și simplificare. După părerea mea, și sunt convins că în, prin intermediul acestor elemente din cadrul Consiliului General din aprilie am pus o bază solidă pentru o politică de coeziune mai simplă, orientată pe rezultate. Cerem uh, așadar uh, o primire pozitivă din partea Parlamentului acestor uh, elemente. Dar dați-mi voie să vă spun foarte clar că nu ne oprim aici. Uh, Președinția noastră nu s-a încheiat încă. Încă muncim din răsputeri și vom continua să facem acest lucru până la sfârșitul lunii iunie. Așteptăm cu nerăbdare Consiliul din iunie și în acest sens am început negocierile referitor la instrumentele financiare, la operațiunile generatoare de venit și concentrarea tematică. Va trebui să revenim și la problema recomandărilor um, specifice în funcție de țară referitor la programare. Dați-mi voie să iau fiecare temă pe, uh, în parte. În primul rând, instrumentele financiare sunt importante, în în, uh, într-un moment în care ne, confrunt, ne confruntăm cu constrângeri bugetare. Acestea ar permite, în mod ideal, statelor membre să folosească resurse suplimentare și să atragă resurse din partea investitorilor privați ambele în scopul de a crea creștere și locuri de muncă. Acest lucru este foarte important având în vedere situația actuală a crizei financiare cu care ne confruntăm. La ora actuală negociem amendamente la propunerea excelentă din partea Comisiei de a permite politicii de coeziune să promoveze priorități recunoscute la nivel european, precum disponibilitatea de capital de risc pentru a sprijini întreprinderile mici inovatoare. Am realizat progrese și sperăm să ne putem baza pe sprijinul Parlamentului în această direcție. În al doilea rând, în ceea ce privește operațiunile generatoare de venit, practicienii știu că regulamentul actual e greu de aplicat. Pe baza propunerii Comisiei căutăm să simplificăm și mai mult, promovând ratele forfetare în locul unor formule complicate. Acest lucru nu va fi doar un exercițiu de simplificare, ci va crește și orientarea înspre rezultate și um, eficiența politicii. Stabilirea unor reguli clare de la bun început va stimula generarea de venit și le va permite statelor membre să folosească fondurile de coeziune în uh, beneficiul creierii de locuri de muncă în economia lor. Am dorit să facilităm în acest context și parteneriatul public-privat. Aceste parteneriate pot uh, fi o cale excelentă de a suplimenta fondurile publice implicând sectorul privat. În al treilea rând, concentrarea tematică reprezintă un element central în această propunere de regulament. Este unanim acceptat că e nevoie de finanțare înspre aspecte strategice pentru a crește competitivitatea și a crește, a crea locuri de muncă în sectorul verde. Propunerile comisiei sunt menite să concentreze cheltuielile pe inovare, pe IMM-uri și pe reducerea efectelor schimbărilor climatice. Marea provocare va fi de a veni cu flexibilitatea necesară, fără, în același timp respectând regulamentul. Acesta este principiul uh, călăuzitor și ne vom baza pe spiritul de observație și pe sprijinul Parlamentului. În ceea ce privește recomandările specifice pentru fiecare țară membru, țară, pentru fiecare stat membru, acestea vor reprezenta baza acordurilor de parteneriat. Vom analiza însă în continuare acest uh, aspect. Dragi colegi, mă bucur să vă spun că negocierile în cadrul Consiliului au fost caracterizate de o dorință comună ca regulile pentru următoarea perioadă de programare să fie mai uh, suplă și mai consolidată. Am colaborat cu predecesorii noștri polonezi și cu următoarea președinție cipriotă. Aș dori să profit de această ocazie pentru am exprimat admirația pentru munca și efortul de care au dat dovadă președinția poloneză, pentru că nu ne-am uh, fi dorit niște predecesori mai buni. De asemenea, am încredere că președinția cipriotă va construi cu succes pe buna fundație creată anul trecut. De asemenea, aș dori să-mi exprim mulțumirea pentru buna cooperare și încrederea dintre Parlamentul European și președinția noastră într-un domeniu foarte amplu de politici, inclusiv politica de coeziune. Am avut uh, întâlniri uh, rodnice și apreciem acest lucru. Nu în ultimul rând, aș dori să felicit Comisia pentru colaborarea noastră de succes, o colaborare strânsă, atitudinea constructivă în găsirea unor compromisuri viabile a fost uh, apreciată de noi. Doamnelor și domnilor, în această zi aproape de vară aș dori să vă mulțumesc pentru atenția dumneavoastră și mă aflu la dispoziția dumneavoastră pentru întrebări sau observații. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumim, domnule ministru. Acum uh, deschidem discuția, începem cu Lambert, după care Constanțe. O să vă rog pe toți cei care doriți să interveniți să dați de veste acum ca să putem aloca timpul disponibil. Lambert, ai cuvântul. Domnule ministru, vă mulțumesc pentru această prezentare extrem de vie. Din păcate, noi suntem puțin obosiți după o zi care a început la 9 dimineața. Am discutat despre regulamentul general, am votat. Am discutat despre cercetare și inovare, despre sinergia cu politica regională, iar dumneavoastră iată că ne-ați dat un impuls proaspăt. Mă gândeam la ce ați spus cu privire la relație. Relația a fost excelentă, însă adesea uh, nu prea a avut conținut. Am avut o relație, însă nu prea am negociat, pentru că pe majoritatea aspectelor am lucrat în paralel, fiecare în colțișorul său, și noi și Consiliul. Poate că ar fi fost uh, mai bine să avem o cooperare mai bună sau mai multă. Acum uh, pe 9 iunie Parlamentul urmează să își definitiveze poziția și vom uh, intra în temă cu Consiliul. Dimineața ne-am întâlnit cu comisarul care ne-a răspuns la întrebările noastre, l-am întrebat cât de departe a ajuns, dacă a reușit să facă un deal, o înțelegere cu Consiliul și a spus că nu, n-a ajuns la nicio înțelegere. Comisia vrea să își mențină propunerea, ține la ea și vrea să facă acest lucru cunoscut atât Parlamentului cât și Consiliului. S-a făcut numai ce progres uh, cu ambele părți și acum ar trebui să putem începe să negociem asupra întregului text. Deci e foarte important să ne facem cunoscută poziția. Pentru prima dată nu mai uh, folosim procedura de aviz conform, ci codecizia. Așa că pentru Parlament este un dosar important. aș spune președinției cipriote să haideți să mergem la masa negocierilor. Dimineață vroiam uh, să știm uh, ce fel de responsabilități are comisia noastră în următorul cadru financiar multianual. Am uh, discutat și poate ar trebui să mai discutăm despre acest subiect. Până acum am făcut-o doar la nivel informal și ne-am reușit să ne lămurim de plin. Nimeni nu știe ce formă vor avea concluzii finale din iunie. Încă nu s-au negociat. Nu știm exact uh, ce vor conține ele. Nu știm uh, ce anume va ține de responsabilitatea noastră și ce va fi inclus în regulament. S-ar putea ca, până la urmă, lucrurile să fie destul de neclare în ce privește responsabilitățile. Deci, ce părere aveți? Credeți că domnul Han are dreptate? Negocierea care urmează va fi deschisă? Fiecare își va cunoaște responsabilitatea ce îi revine? Deci, ce părere aveți dumneavoastră? În rest, sunt complet de acord. Ați făcut o muncă importantă și e bine că ați făcut o reorientare spre problema fiscală și spre investițiile în creștere și în locuri de muncă, investiții necesare. Este important ca în iunie politica de coeziune și toate instrumentele sale să fie vizibile, pentru că este una dintre cele mai mari politici de investiție a Uniunii Europene. Are componenta de cercetare-dezvoltare, ne poate ajuta să progresăm. Deci aceste lucruri sunt în mâinile Comisiei, Consiliului și Parlamentului. Ar trebui să fie mai vizibilă, nu doar uh, menționată la întâmplare. Nu e suficient să spunem că trebuie să facem uh, să avem o mai bună utilizare a fondurilor. Nu, fondurile sunt deja folosite. Avem fondurile regionale, avem fondurile structurale. Deci uh, am vrea un text bun, un text inclusiv, un uh, text uh, ferm în concluziile Consiliului. Mulțumim, Constanță Crel. Mulțumesc foarte mult, domnule ministru. Ați uh, avut un discurs extrem de com- convingător și mă bucur acest lucru. Ați abordat cele două laturi ale politicii de coeziune, tocmai uh, care fac obiectul negocierilor din cadrul pachetului legislativ și, bineînțeles, uh, dotarea financiară nu putem aloca câți bani dorim, acest principiu nu funcționează, evident. Eu uh, din, deduc din prezentarea dumneavoastră că există o schimbare de direcție în cadrul Consiliului, în sensul că putem observa că uh, economii și o politică bugetară strictă, într-adevăr, pe de-o parte, în toate statele membre, dar, pe de altă parte, sunt, da, se dau și impulsuri către creștere. Vorbim uh, despre cum poate Uniunea Europeană să impulsioneze creșterea, cum poate să facă acest lucru? Prin intermediul politicii de coeziune. Și din uh, discursul dumneavoastră deduc că vă veți angaja în timpul care va rămas uh, pentru președinția daneză, dar oricum și în restul timpului când sunteți un membru obișnuit al Consiliului că politica de coeziune va primi un buget corespunzător, așa cum dorește Parlamentul. Asta deoarece este o cale rațională, inteligentă de a direcționa fondurile în regiunile europene. Un al doilea aspect care va trebui să fie negociat în următoarea perioadă, și anume conținutul fiecărui regulament, lăsând la o parte faptul că aceste cutii negre rămân cutii negre, am înțeles că totuși s-a înregistrat o evoluție destul de interesantă și pot să-mi închipui că vom uh, putea ajunge la un acord cu Consiliul referitor la anumite aspecte destul de repede, că putem ajunge la niște atitudini comune, pot să-mi închipui că în cadrul strategic comun putem găsi o cale pentru a coopera sau în ceea ce privește rezerva de performanță, de pildă. Din acest punct de vedere, Discursul nostru este extrem de interesant, cu siguranță există și o serie de aspecte unde nu suntem de acord. Începem, de exemplu, cu condul de conduită, în ceea ce privește uh, diluarea contractelor de parteneriat, care să fie doar acorduri până uh, chiar la afirmațiile Consiliului referite la condiționalitățile exante, care sunt destul de ambivalente. Pe de-o parte, Consiliul este de acord, pe de altă parte le elimină. De exemplu, condiționalitățile exante în domeniul uh, nediscriminării sau egalității dintre sexe și dorința de a elimina aceste condiționalități din aceste domenii cu acest lucru nu putem fi de acord. Cred însă că pe calea normală, obișnuită a negocierilor, putem ajunge la un punct comun și că trebuie să lucrăm uh, țintit înspre anumite obiective. Dacă ne este posibil uh, atunci ca aceste cutii negre ale negocierilor să fie încă dată deschise, atunci vom putea într-adevăr să negociem. Aceasta este o premisă de la care plecăm, să nu apară așa o cutie neagră care să fie un uh, blocaj insurmontabil. Acest lucru nu se poate nu respectă tratatele și știu că dumneavoastră ne-ați promis că vă veți angaja ca drepturile Parlamentului să fie respectate și am, să vă cred pe cuvânt. Cred că este în interesul nostru uh, al tuturor să elaborăm o politică de coeziune modernă care să fie de folos pentru toate regiunile UE și cred că contribuția Comisiei și contribuția Parlamentului ne va permite să avansăm și să putem colabora cu succes în viitor. Mulțumim! Lica Maner, care sperăm să fie mai concisă decât predecesorul. Da, mulțumesc, mulțumesc, domnule ministru, pentru prezentarea excelentă. După cum spunea antevorbitorul, E foarte bine că dumneavoastră vedeți politica de coeziune ca pe o politică de investiții. Sper să continuați pe această linie la Consiliu și să apărați politica de coeziune și când se discută bugetul. Sunt de acord cu domnul Van Nistelrooy. Consiliul ne-a trimis destul de multă informație, însă nu prea concretă. Nu prea am avut cooperare între raportorii Parlamentului și Consiliu. Ce aș vrea să știu de la dumneavoastră cu privire la cadrul financiar este care e sentimentul pe care îl aveți acolo la Consiliu și care este calendarul. Există vreo presiune? Știm că unele țări doresc un procent de Uh, nu știu uh, dacă celelalte țări sunt de acord. Unde se vor face aceste reduceri? Sunteți gata să apărați politica de coeziune în această situație? De asemenea, știu că există niște zone, niște domenii mai problematice la Consiliu. Vreau să știu care sunt acestea. Domnule ministru, poate doriți să răspundeți acum la aceste întrebări, după care dăm cuvântul altora. Da, absolut. Vă mulțumesc pentru cuvintele amabile și pentru introducerea călduroasă. M-am bucurat să aud că domnul Van Nistelrooy a spus că poate putem învăța din experiența avută și să lucrăm și mai îndeaproape pe viitor. E adevărat. Cred că ambele părți uh, s-au ocupat de acest dosar uh, din perspectivă perfect onestă, dar putem învăța din experiența de până acum, din mandatul nostru, de ce nu, și să lucrăm mai bine în președinția următoare. E important uh, de notat că există un așa numit ciclu decizional – Negocierile pe CFM și cutiile acelea de negociere au arătat că există un fel de black box, un fel de cutie neagră. Nu sunt de acord cu acest termen. Noi uh, însă lucrăm chiar acum uh, la această problemă, ținem o legătură strânsă cu Parlamentul și Tocmai vreau să vă informez pe cei de la această comisie că înainte de orice Consiliu Cagre ne întâlnim cu reprezentanții ai Parlamentului European sub uh, coordonarea, sub conducerea domnului Lamasur, prin care vă informăm în ce stadiu ne aflăm la negocieri, astfel că mesajul ajunge la Parlament. E vorba de mesajul uh, cu privire la ce se discută între miniștri. Așadar, există o legătură între Parlament, președinție și Consiliu. Pot spune deschis că nu a existat uh, nicio cooperare mai bună pe CFM decât în timpul președinției daneze și sunt mândru de acest lucru. Este un uh, semn, un semnal al cooperării strânse pe care ne-o dorim. Și uh, în timp ce pregătim uh, temele de negociere pentru a le discuta în Consiliu la finele lui iunie, suntem uh, pe deplin conștienți de următorul lucru. Asta ca să răspund doamnei Crel și celorlalți. Suntem conștienți că ne constrânge procedura de codecizie și că trebuie să respectăm instituțiile europene. Atât Parlamentul cât și Consiliul sunt legiuitori și uh, vă asigurăm că știm acest lucru. Noi ne așteptăm ca la un moment anume Parlamentul să își formuleze poziția de negociere cu privire la CFM tot așa cum și Consiliul trebuie să-și formuleze propria poziție de negociere. Uh, și când mă gândesc la negociere, este vorba despre o negociere plecând de la poziția respectivă, de la, adică acea poziție care transmite un semnal. Semnal că ceea ce s-a convenit la Consiliu nu reprezintă verdictul final, pentru că abia atunci intervin negocierile cu Parlamentul. Asta prevede tratatul de la Lisabona. Asta trebuie să facem dacă vrem să ne respectăm rolul fiecăruia. Deci cunoaștem aceste lucruri. Pe de altă parte, sigur că vrem uh, la Consiliu să ne definitivăm poziția noastră de negocieri înainte să putem negocia. Mi se pare că așa trebuie să procedăm. Și ca să merg mai departe, la următoarea observație, vrem ca CFM-ul și fondul de coeziune să fie utilizate astfel încât să creăm creștere și locuri de muncă? Da, bineînțeles. Multe dintre proiectele acestea au creat deja locuri de muncă și creștere. Dar în același timp, cred că trebuie să fim sinceri unii cu alții și să ne întrebăm, nu putem îmbunătăți oare lucrurile? Nu putem să ne descurcăm mai bine pe viitor? Și m-aș aștepta ca dumneavoastră în comisie și statele membre să poată răspunde da. Da, putem să facem lucrurile mai bine. Pentru fiecare euro cheltuit putem face îmbunătățiri, putem veni cu proiecte mai solide, să creăm uh, locuri de muncă și cât mai multă creștere. Aceasta este responsabilitatea noastră comună. Și în acest spirit, președinția daneză se bucură de faptul că avem acum o abordare dublă. Nu ne mai gândim doar la austeritate și la strânsul curelei, e important sigur, dar pe de altă parte ne gândim și la creștere și locuri de muncă. Nu putem face una fără cealaltă, după părerea noastră. Așa că, da, noi credem că Europa trebuie pusă la lucru. De fapt, acesta era um, sloganul președinției noastre în aceste câteva luni. Să trecem la treabă, cum ar veni. Doamna Manner a vorbit despre dezacordurile ce există în sânul Consiliului și uh, despre cifrele din viitorul CFM, care vor fi sumele alocate coeziunii. Cam asta am înțeles eu, da? Mai întâi, trebuie să spunem că președinția daneză este gata să vină cu cifre la negociere. Însă, din câte am auzit de la majoritatea statelor membre, din partea Comisiei și din partea Parlamentului, am înțeles că în acest moment ar fi prematur să venim cu cifre de negociere. Acceptăm acest lucru și, prin urmare, nu vom avansa cifre. Ne vom acorda mai mult timp și noi și Parlamentului pentru ca fiecare să decidă unde dorește să aluce finanțarea și în ce măsură, care ar fi sumele potrivite. Din acest motiv, nu vom avea sume precise, nu vom avea cifre, numere la blocurile de negociere. Acestea vor uh, fi uh, tratate ulterior în mandatul președinției cipriote. Deci noi vom, uh, vom da toate măsurile, toate instrucțiunile de negociere, însă fără cifre. Ați întrebat dacă vor exista reduceri față de propunerea Comisiei Europene și dacă da, cât de mari. E bine, nu e niciun secret că în Consiliu există două poziții, practic. Cei care cred că propunerea Comisiei este bună și că nu ar trebui să fie scăzută nici cu un euro și cei care cred că ar trebui să tăiem cam 100 de miliarde de euro. Chiar în această dimineață ne-am întâlnit și pozițiile sunt neschimbate. Așadar, va exista o luptă, se va duce o bătălie până la capăt între cele două poziții. O bătălie în Consiliu și probabil că se va purta o bătălie între Consiliu, Parlament și Comisie. Nu e nicio surpriză. Asta e situația, însă nu se va întâmpla în mandatul nostru, ci în mandatul președinției cipriote sarcina care ne-a fost încredințată nouă a fost să pregătim negocierile până în iunie, așa că prietenii noștri ciprioți sunt cei care vor finaliza această sarcină. Președinta, stimați colegi, mai avem încă cinci vorbitori. Dacă vreți să ascultați și răspunsurile domnului ministru, fiecare va vorbi doar câte un minut. François Alfonsi? Da? Bun. Trei. Trei vorbitori. Atunci, pentru că s-au retras doi, un minut și jumătate fiecare. Mulțumesc foarte mult, domnule ministru. Aș dori să spun că apreciez toate eforturile dumneavoastră de simplificare a politicii de coeziune și de consolidarea flexibilității, mai ales în ce privește distribuirea fondurilor între, între regiunile subdezvoltate și cele uh, supradezvoltate. Credeți că această flexibilitate ar trebui să fie mai mare decât 10%, uh, în orice caz să fie mai importantă? O a doua întrebare, un uh, mesaj pentru programul uh, LIDER. Metoda aceasta LEAD a fost foarte eficientă. V-ați gândit să o includeți și la alte proiecte operaționale? Credeți că aceste solicitări ar trebui să fie consolidate și Considerați că dimensiunea viitoare ar trebui să reflecte și mai mult strategiile care au fost stabilite de către guvernele ă, locale, colectivitățile ă, locale și așa mai departe? Gracias, președinte. Ana Miranda, mulțumesc. Domnule ministru, ne-ați prezentat ă, poziția dumneavoastră în ce privește participarea regiunilor și uh, structurile care diferă de la un stat membru la altul. Însă nu mi s-a părut o uh, interpretare foarte amănunțită sau cu consecințe foarte importante, pentru că vom avea un acord de asociere. Am dorit să știm uh, mai multe despre el. Nu am avut prea mult uh, timp să-l discutăm, dar știm că există diferențe la Consiliu la nivel uh, teritorial între teritorii din diversele state membre. Considerați că regiunile ar trebui să participe în uh, toate fazele de pregătire, implementare și monitorizare și evaluare sau a programelor sau a regiunile ar trebui doar să observe din exterior. De fapt, asta se întâmplă uh, în prezent în multe state membre. Mulțumesc! Grazie. Maria Irigoian, mulțumesc foarte mult uh, Domnule ministru, vă mulțumesc pentru toate informațiile pe care ni le-ați uh, prezentat în această dupămasă. Aș dori să vă adresez o solicitare. La următorul Consiliu din luna iunie, de fapt, uh, ne punem multe speranțe în acest Consiliu, noi și cetățenii europeni, pentru că cetățenii își doresc ca politicile europene să se Uh, facă simțite și acasă. Și sunt de acord cu dumneavoastră, într-adevăr, uh, creșterea și ocuparea sunt uh, chestiuni principale. Deci, iară, care ar fi dorința mea pentru finalul președinției daneze? Ați putea să veniți cu o foaie de parcurs sau cu un plan pentru a crea locuri de muncă pentru a genera ocupare, pentru că această criză să fie transformată dintr-o Uh, dintr-un challenge într-o oportunitate, ceea ce înseamnă că uh, ar însemna ca președinția daneză să nu-i uh, dezamăgească pe cetățeni, ci să avem o foaie de parcurs pentru creșterea pentru summitul următor. Nu mai dorește nimeni să ia cuvântul, atunci îi dau cuvântul domnului ministru. Mulțumesc! În ce privește distribuirea veniturilor între regiuni. Introducerea sau crearea acestor regiuni de tranziție ă, pune problema cine plătește pentru cine și bineînțeles că opiniile uh, sunt uh, foarte diferite în consecință. Probabil că în acordul final cu privire la cadrul financiar multianual vom avea și această prevedere uh, Vom uh, încerca să vedem uh, care sunt obiectivele regiunilor și uh, cum pot fi reflectate în nevoile financiare. Nu vă pot da un răspuns foarte concret pentru că e o chestiune foarte delicată și cred că trebuie să fim foarte prudenți pentru a lua deciziile potrivite. Ce vă pot însă promite e ca în spiritul cooperării să iau act de părerile și de pozițiile exprimate astăzi aici. În ce privește parteneriate și parteneriatele între regiuni, sigur că ideea de bază a uh, parteneriatului e să țină cont de nevoile celor care fac parte din parteneriat. Eu vin dintr-o țară uh, în care uh, tradiția consultării este foarte solidă și pentru mine e foarte evident că așa ar trebui să procedăm. Eu am fost primar și din experiența mea știu cât de mult are de câștigat nivelul național din cooperarea cu nivel local și regional. Și deci consider că cu cât folosim energie, uh, uh, elan, uh, schimb de experiență, cu atât vom folosi mai bine talentele și vom evita risipa de energie. Și să nu uităm că aceste niveluri, nivelul uh, local și regional, sunt cele care pun în aplicare uh, deciziile foarte aproape de cetățean. Deci sigur că trebuie să le implicăm în același timp, atât statele membre cât și factorii implicați au un uh, interes legitim în derularea programelor. Am dorit ca ele să nu fie împovărate de povara administrativă. La Consiliul Cagre din aprilie s-a validat ca reglementările să fie implicate în conformitate cu sistemele și tradițiile naționale și că ar putea să intervină și specificități naționale. Cred că s-a ajuns aici la un echilibru instituțional, dar haideți să îmbunătățim uh, propunerile noastre pentru că e în interesul nostru al tuturor. În legătură cu ultima întrebare, dacă președinția daneză ar putea să dacă președinția daneză ar putea să uh, vină cu o strategie pentru creștere și ocupare. Nu avem cum să facem acest lucru singuri, cooperăm foarte strâns cu președintele Van Rompuy uh, pentru săptămânile viitoare și misiunea noastră care a fost uh, formulată de către șefii de stat și de guverne la ședința informală, e să propunem un uh, pachet pentru creștere și ocupare și o vom face în cooperare foarte strânsă cu președintele Van Rompuy. Și aceasta pentru că, într-adevăr, avem nevoie de creștere și de ocupare, avem nevoie de locuri de muncă. Avem 25 de milioane de șomeri, 5,5 milioane de tineri, așa cum am spus în, în uh, discursul meu. Dragi colegi, e un adevărat test, e o piatră de încercare și nu putem să uh, permitem toate aceste ciondăniri instituționale între Consiliu, Uh, Parlament și uh, Comisie și ca ele să ne împiedice din atingerea obiectivului. Acești timp că e corect să facem, respectiv să avem consolidare fiscală care să meargă mână în mână cu crearea de locuri de muncă și cu ocuparea. Deci iată prioritatea cu numărul 1 pentru președinția daneză. Pentru următoarele săptămâni în care vom fi la conducerea Uniunii Europene și după aceea vom continua să sprijinim această activitate în cadrul trioului și în calitate de stat membru. Deci, sper că atunci când ne vom întâlni după aceea, după ședința din luna iunie, să spuneți ne-ați ascultat și am făcut bine că am strâns uh, rândurile. Acesta este obiectivul președinției daneze și asta încercăm noi să obținem și în acest sens Aș dori să fiu foarte clar, nu putem face acest lucru singuri, avem nevoie de sprijinul statelor membre al Comisiei, dar mai ales avem nevoie de sprijinul Parlamentului European. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule ministru, mulțumim foarte mult, dragi colegi. Vă mulțumim pentru, mulțumim uh, reprezentantului președinției. Aș dori să vă reamintesc că atunci când am avut această ședință a dumneavoastră cu raportorii, ne-am pus de acord ca înainte de finalul președinției Stefanie Nilsson să vină să ne informeze în legătură cu rezultatele uh, finale în legătură cu negocierile de la Consiliu ar fi foarte util dacă se poate. Confirm acest lucru. Singura problemă pe care am avut-o e că Stefan ar fi vrut să vorbească în numele meu astăzi. Deci, cu siguranță, data viitoare va fi bucuros să vină să vă informeze în legătură cu rezultatele. The meeting is... Dragi colegi, suspendăm ședința, ședința, ne întâlnim mâine la ora 9, vă rog să fiți punctuali.